Can, can members please take their seat? Vă rog să ocupați loc pentru a putea începe reuniunea noastră. I'm just looking, have we got anybody from the EPP in the room? E cineva de la PP în sală? Right. Well, okay, let's vote everything on block. Go. Bine, atunci putem să votăm totul în bloc acum. Voi vorbi despre extraordinarul subiect al uh, delegării legislative. Dacă cineva are ceva de spus cu privire la ordinea de zi, Aileen se va ocupa de asta. După cum știți, acest aviz uh, este transmis uh, jurii. Se ocupă de actele delegate. Acestea reprezintă reprezintă un aspect foarte important al activității noastre legislative în momentul de față, sunt o expresie al uh, comitologiei. Există și o serie de amendamente propuse și am ajuns și uh, la o serie de amendamente de compromis uh, care se bucură de sentimentul majorității dintre dumneavoastră. Acestea sunt trecute deja pe lista de vot amendamentul de compromis uh, pentru amendamentul 6 avem o, un uh, nou final al propoziției acestui amendament prin care se spune că fiecare act în parte trebuie să uh, să prezinte domeniul de aplicare, durata, etc. actului delegat în sine. Asta doar pentru a clarifica întregul proces. Următorul amendament orar se referă la aliniantul 4 și uh, propunerea finală ar suna în felul următor tratatele nu stabilesc niciun fel de cerințe cu privire la uh, deciziile legislative, cu privire la actele delegate, care se of referă la uh, promulgarea etc. a actelor legislative, a actelor delegate uh, care să depășească uh, scopul definit în articolul 2. Cred că am ajuns la un compromis cu privire la aceste două amendamente orale. Celelalte au fost create în colectiv. Dacă există cineva în sală care dorește să pună o întrebare cu privire la aceste amendamente, este liber să o facă. Uh, Văd că nimeni uh, nu-mi face semn. Uh, și, prin urmare, consider că am uh, ajuns la un consens general. Am reușit să atingem acest consens comunicând pe, pe e-mail. Și pentru că am reușit să ajungem la acest consens, poate că am putea vota în bloc în momentul în care ajungem astăzi la, la acest punct și secretariatul cred că va putea lua con, uh, legătura cu uh, coordonatorii care lipsesc uh, înainte de a ajunge la, la vot. În orice caz, acesta fiind spusă, cred că am putea încheia această, acest punct de pe ordinea de zi și am putea trece la următorul punct, punctul 8, iar acum îi dau cuvântul doamnei raportor Arlene McCarthy. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, sper că ați avut ocazia de a vă uita peste uh, propunerea mea. Am purtat două discuții pe această temă. Voi încerca să redau câteva dintre îngrijorările, temerile și ideile care au apărut pe parcursul discuției. Bineînțeles, sunt dispusă să port în continuare discuții atât cu raportorii din umbră cât și cu uh, colegii cu privire la amendamentele care ar putea apărea. Însă, cred că, pe ansamblu, ideea este aceeași. Avem nevoie de această directivă pentru că uh, băncile au fost puternic capitalizate în ultimul timp pe lângă uh, cultul bonusurilor, primelor, există uh, bineînțeles, anumite aspecte uh, de ordin general ale sistemului bancar pe care încercăm să le reglementăm în momentul de față, însă această propunere se referă exclusiv la, la aceste premii. Bineînțeles, am încercat să reflectăm interesele atât uh, mediului politic cât și a cetățenilor. Am purtat o serie de discuții prin intermediul uh, mass mediei, e drept, cu cetățenii europeni. Am organizat de asemenea o serie de schimburi de opinii. Ideea în sine este aceea de a crea un uh, sistem bancar solid care să nu necesite ajutorul uh, contribuabililor. De asemenea, politicile de remunerare nu trebuie să încurajeze asumarea de riscuri excesive, iar noi în Uniunea Europeană încercăm să creăm un set de reguli aplicabile pe termen lung. Bineînțeles, avem o serie de directive privind uh, privind acest domeniu, însă e clar că nu ne dorim uh, uh, implementarea unor reguli care ar putea impedimenta activitatea pe, pe viitor. Uh, mă refer în textul meu și la Comisia pentru Risc, așa cum a fost ea decisă de G20. Toate deciziile luate la nivel de G20 practic se orientează spre limitarea riscului, sprijinirea finan- institutelor financiare, însă, de asemenea, promovarea unui management de risc. Și ce am făcut uh, noi? Am încercat să, prezent, să transformăm o serie de recomandări deja existente într-o formă legislativă și, bineînțeles, deoarece e vorba aici de reglementări care trebuie să fie transformate în act legislativ, recomandările inițiale au fost uh, oarecum altfel formulate. E normal și uh, în continuare suntem dispuși să operăm modificări, s-ar putea ca pe alocuri să fie nevoie de mai multă claritate în formularea noastră. Însă să vă amintesc uh, principiile uh, care stau la baza deciziei noastre. Uh, bonusurile trebuie să reprezintă o răs, răsplată pentru uh, buna funcționare atât a individului cât și a grupului pe care îl reprezintă. Trebuie să fie pro- proporționate. Lucrul acesta uh, îl, amen, îl menționăm în amendamentele noastre și de asemenea nu trebuie să fie garantate. Implementând aceste principii într-o directivă europeană, bineînțeles eu spun că companiile sunt cele responsabile pentru stabilirea politicii de remunerare, însă pe de altă parte autoritățile naționale sunt cele care trebuie să supravegheze aceste politici de remunerare. Uh, iar uh, la nivel de act legislativ am, uh, am abordat și am am reluat tocmai aceste recomandări făcute uh, în, uh, în esență cu privire la remunerări și le-am transformat în uh, formulări legislative. Bonusurile trebuie să fie oferite pentru, pentru performanțe pe termen lung și nu trebuie să fie garantate, trebuie să existe o singur, un singur obiectiv uh, al companiilor și anume acela de a-și asigura succesul pe viitor, tocmai de aceea bonul, bonusurile nu trebuie să pericliteze viitorul companiei. 50% dintre bonusuri, din bonusuri trebuie să fie plătit în acțiuni. Uh, Conform actelor legislative din 2009, aceste, act, aceste acțiuni trebuie să fie păstrate pentru cel puțin trei luni. Acum, uh, multe bănci au uh, inclus și ele în politica lor de companie aceste prevederi. În cazul în care uh, ciclul uh, de afaceri al, respectivul, al respectivei companii, acest lucru a fost uh, pus în discuție de colegi la ultima discuție, așadar în funcție de ciclul de afaceri al companiei, bonusurile trebuie să fie puse la o parte 60% din uh, bonusurile mari trebuie să, din primele mari trebuie să fie lăsate la o parte pe o perioadă de cel puțin 3 ani. De asemenea, se organizează o serie de comitete uh, la nivel de companie care să superviseze politica de remunerare, iar uh, acești membri ai comisiei nu trebuie neapărat să fie directori ai companiei respective după, dacă ne uităm la ce se întâmplă în uh, Statele Unite ale Americii, în uh, comisiile lor de remunerare, ei uh, prin Actele legislative cer ca uh, toți membrii să, reprezintă, să reprezinte nivelul uh, cel mai înalt ierarhic din companii. În ceea ce privește uh, valoarea plăților, ne, suntem în asentimentul tuturor recomandărilor făcute de Comitetul pentru, pentru Stabilitate Financiară. Trebuie de asemenea să stabilim clar care sunt uh, performanțele pentru care sunt oferite astfel de prime. prime. Să vă dau un exemplu. Săptămâna aceasta o bancă europeană majoră a plătit, uh, conform anunților, anunțurilor, 2,2 miliarde pentru asumarea unor activități uh, neriscante uh, în interiorul, vin, în interiorul firmei. Mă întreb care sunt datele mai specifice cu privire la această, această remunerare. Eh, dacă ne uităm la mm, directiva privind bunele practici la nivel, eh, la nivel de companii, am eh, reușit să împrumutăm de acolo unele prevederi cu privire la aducerea la cunoștința acestor informații și anume ne adresăm în special directorilor companiilor. Uh, Comitetul pentru uh, Stabilitate Financiară ne-a spus că au, au o serie de recomandări specifice cu privire la uh, băncile care au fost salvate. Există o serie de, de reglementări în acest sens la nivel național de asemenea. În acest context am propus articolul, amendamentul 53 nu spuneam că trebuie să fie eliminate primele în cazul uh, astfel, uh, unor asemenea bănci salvate, spuneam pur și simplu că bonusurile sau primele sunt condiționate de crearea unui, uh, unei mase de capital necesare pentru astfel de activități de către banca respectivă. Deci banca trebuie să dețină fondurile necesare. Bineînțeles, aceasta este o, o o măsură temporară în cazul uh, companiilor uh, bancare care au uh, primit ajutorul statului. Aceste prevederi așadar se aplică doar în moment sau până în momentul în care companiile reușesc să acumuleze lichiditățile naționale pentru a, necesare pentru a depăși povara. De asemenea, un alt punct pe care l-am adăugat propunerilor făcute de FSB, primele trebuie să fie propon, proporționale cu salariile. Unii dintre dumneavoastră poate nu sunteți de acord cu uh, propunerea mea, însă cred că trebuie să definim clar proporționalitatea. Nu e suficient să spunem că acestea ar trebui să fie proporționale. Eu am luat modelul din Olanda în acest sens, un uh, model care a fost implementat prin uh, codul bancar. Acolo se spune că primele nu trebuie să depășească salariile. Este o măsură, după părerea mea, de proporționalitate care ar putea fi înțeleasă de oricine. Prin urmare, am propus în amendamentul 55 uh, că remunerarea Uh, totală nu trebuie să reprezintă mai mult de 50% din uh, uh, remunerarea pe an. Așadar, am încercat să, să ofer mai multă substanță ideii de proporționalitate. Uh, cred că vedem consistența sau coerența um, propunerii uh, mele uh, cu recomand recomandările FSB. Prin urmare, uh, ideea este ca aceste prime să fie limitate, de asemenea, primele să nu fie acordate pentru asumarea de riscuri excedentare. Dacă se decide o încălcare a, acestei, a acestor recomandări, am putea pur și simplu distruge echilibrul existent între asumarea de risc și remunerare. Bineînțeles, am sugerat de asemenea ca supraveghetorii naționali să să stabilească un fel de standarde cu privire la, la bonusuri în, în jurisdicția pe care o au. Deci, prin urmare, aceste autorități sunt responsabile pentru politica de remunerare a diferitelor firme în statele pe care le reprezintă. De asemenea, am cerut ca aceste informații să fie trimise autorităților bancare europene, astfel încât să avem astfel de măsuri de, de uh, evaluări la nivel european de asemenea. Pentru a primi rapoarte, uh, asta și pentru a putea face ajustări în momentul în care avem nevoie de ajustări. Este vorba de o politică nouă, o politică radicală, e drept, care s-ar putea să, fie, să aibă nevoie de modificări pe viitor. Dacă trecem acum la cerințele de capital, stimați colegi, amendamentele mele uh, Bine, de fapt eu am puține amendamente aici, însă aceste amendamente nu fac nimic altceva decât să implementeze regulile care provin de la Basel. Știu că băncile v-au bătut la ușă, au făcut lobby, știu de asemenea că băncile uh, îmi vor prezenta o serie de amendamente la rândul lor, Inițial știu că băncile vreau amânare până în 2012, însă acum băncile ridică noi temeri cu privire la suma de capital pe care uh, dorim să o constituie drept rezervă. Prin urmare, ei ne cer practic să recalibrăm anumite recomandări uh, uh, de la Basel. Pentru a putea face lucrul acesta, însă, aș avea nevoie de mai multe dovezi care să-mi arate cât, cât de mare este de, uh, este impactul uh, negativ asupra băncii, asupra economiei uh, europene. Nu mi se pare că aceste că uh, ar fi un argument solid acela că ar trebui să amânăm implementarea acestor reguli doar pentru că nu vor putea cu toatele statele membre să le implementeze în același timp sunt uh, cât se poate de încred, uh, încrezătoare în faptul că implementarea regulilor de la Basel vor duce la creșterea uh, competitivității la nivel european. Așadar, în ceea ce privește calendarul, eu consider că calendarul existent în momentul de față propus de noi este cel, de, cel corect. Uh, practic, în cazul în care nu vom reuși să eliminăm problemele legate de uh, resecuritizare, balanțele uh, băncilor nu vor putea să revină la echilibru, vom avea în continuare uh, probleme de lichidități și s-ar putea ca din nou crize să apară în sectorul bancar. Practic, încurajăm, uh, în cazul în care nu adoptăm cât mai repede aceste reglementări și nu le implementăm, activitatea riscantă. Practic, uh, nu, uh, am putea să încurajăm prin implementarea acestor reguli activitatea de, regle, de creditare. Dacă în 2009 vor fi, uh, în 2010 vor fi uh, implementate uh, prevederile de la Basel, în 18 luni acestea vor fi într-adevăr cu siguranță implementate pe per ansamblu, vom putea reglementa bonusurile și dividendele personalului bancar în cazul în care băncile vor putea să vor dispune de banii necesari pentru a face ceea ce li se cere prin reglementările de la Basel. Uh, doar dacă cineva îmi, aduce, îmi va aduce o dovadă clară asupra faptului că aceste prevederi vor avea o, un efect negativ asupra lichidității și capacității de creditare a băncilor, uh, voi putea să, să fiu convinsă că prevederile noastre nu sunt uh, corecte. Prin urmare, dorim ca această, aceste reguli să fie implementate în anul 2010, urmând ca mai apoi, după implementare, să vedem care sunt uh, modificările pe care le-am putea uh, opera. Până la an, uh, finele anului 2009, Comisia a cerut un raport din partea Parlamentului European. Acum trecem la, la programul nostru în cadrul instituțiilor europene. Uh, am uh, oferit acest uh, raport și uh, ne-am bazat raportul pe toate recomandările de la Basel. În ceea ce privește efectul de pârghie, provizioanele, etc., toate aceste aspecte nu sunt doar tehnice, ci pot fi politice și tocmai de aceea Parlamentul trebuie să uh, urmărească, să supravegheze uh, toate uh, Uh, toate aceste evoluții. Însă, de asemenea, am inclus și posibilitatea emiterii de acte delegate uh, pe care le-am aplicat în trei domenii. Dacă Comisia își dorește uh, standarde tactice, pornind de la propunerile EBA, acestea trebuie să fie aprobate de Consiliu și de Parlament conform noilor prerogative. Dacă Basel își uh, dorește un prag de uh, creare de rezerve de capital, așa cum se discută în momentul de față și această măsură trebuie să fie implementată printr-un act delegat, am propus în al treilea rând un compromis între Consiliu și Comisie uh, pentru uh, resecuritizarea foarte complex, uh, complexă. Comisia a accentuat uh, necesitatea acțiunii rapide și supravegherii. Uh, statele membre s-au opus, însă, considerând că aceasta ar putea fi o povară suplimentară pentru legislator, s-ar putea să aibă dreptate și tocmai de aceea am cerut Comisiei să reanalizeze necesitatea unei astfel de prevederi să vedem dacă, mai întâi de toate dacă, da, dacă măsurile uh, propuse sunt eficiente și, de asemenea, dacă criteriile pentru resecuritizare uh, sunt uh, potrivite. Acest lucru va trebui să fie din nou, să treacă din nou de votul Parlamentului și al Consiliului. Oricum, aceste măsuri ating un echilibru necesar între flexi abilitatea pentru evoluție și între uh, rolul uh, legislatorilor de a aproba sau a răspunde aceste, uh, respinge aceste propuneri. De aceea m-aș bucura să primesc comentarii sau sugestii din partea dumneavoastră în legătură cu primul proiect de raport pe care l-am înaintat și, cum vă spuneam, sunt deschisă pentru discuții, oricum vom organiza și o reuniune împreună cu raportorii din umbră și poate că mai doriți să și înaintați amendamente. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Arlin. Interpreții aveau ceva dificultăți uh, cu viteza ta. Am primit câteva semnale în acest sens. Și mă întorc uh, mai întâi uh, spre raportorii din umbră. Nu este niciun raportor din partea PPE. Vicky, vrei tu să iei cuvântul acum? Da, mulțumesc. Cred uh, că această lege este una importantă, nu doar prin ceea ce face, ci și prin mesajele pe care le transmite în legătură cu uh, opinia acestei comisii uh, parlamentare în legătură cu serviciile financiare. Al, în alte locuri se vorbește despre legislație sau acțiuni care pot uh, să apară în uh, viitor. Se vorbește despre viitoarea arhitectură de supraveghere, viitoarea um, situație. Însă pe noi ne interesează măsurile care trebuie date în sectorul financiar chiar acum. De aceea cred că este absolut uh, important uh, ca uh, tot limbajul folosit în legătură cu evaluarea de impact și o mai bună reglementare trebuie să fie puse în aplicare în acest text legislativ de această comisie. și alte aspecte ar trebui luate în considerare, de exemplu ce ar trebui să facem pentru uh, uh bănci uh, în ceea ce privește uh, portofoliul de tranzacționare pentru uh, capital. Elaborarea uh, directivei e greu de uh, înțeles. Trebuie să analizăm diverse niveluri de negocieri anterioare, de schimbări anterioare, pentru a putea înțelege exact de unde provin toate aceste idei. Chiar și cei care au lucrat pe piețele uh, financiare uh, trebuie să înțeleagă acest proces extrem de detaliat uh, și complicat și acest lucru este important. Evaluarea de impact nu a fost una adecvată, a existat o evaluare de impact bază de anul trecut, dar cum spuneam și anterior, această analiza impact viza doar o parte a uh, portofoliului de tranzacționare pentru um, um, aceste aspecte. se vorbește și uh, de alte aspecte complicate, astfel încât uh, băncile ar trebui să facă o nouă evaluare de impact pact, uh, alte sute de pagini care trebuiau completate de uh, bănci, care uh, trebuiau compilate până în iunie. Ori aceste măsuri toate vor avea un impact semnificativ asupra băncilor dar uh, e important ce spun uh, și uh, legislatorii. A existat și o echipă baz pentru portofoliul de tranzacționare Basel și această echipă s-a confruntat cu aceste mari îngrijorări. Există un consens absolut că băncile trebuie să dețină mai mult uh, capital uh, față de portofoliul de tranzacționare și față de resecuritizare. Băncile sunt de acord cu acest lucru și um, consideră că au nevoie și de mai multe lichidități și important uh, este să se implementeze toate aceste idei. Dați-mi voie să vă dau un citat din Lord Mendelssohn, fostul comisar Mendelssohn, cu care sunt de acord asupra acestor cuvinte. Acum două săptămâni, dânsul a adresat un mesaj marilor întreprinderi și vorbea despre capitalul bancar și spunea că noile reguli trebuie implementate într-o uh, manieră și într-un cadru temporal uh, care să nu creează incertitudine acum, dar care să nu supună la riscuri uh, sistemul bancar um, al lumii pe măsură ce ne revenim din această criză. De aceea, deci, trebuie să înțelegem uh, impactul. Unele bănci pot să spună că uh, aceste uh, legi pot să aibă un impact uh, destul de puternic. E nevoie și să implicăm uh, uh, banii uh, publici în economie, dar nu într-o măsură atât de mare. Oricum, uh, aceasta ar fi uh, și viziunea din uh, uh strategia 2020 ne avem tehnologii ale carbonului pentru um, energie, avem nevoie de internet um, de bandă largă și tot, pentru toate acestea un sector financiar viabil este absolut esențial. Comisia noastră nu cred că a făcut bine să nu organizeze niciun fel de audiere în legătură cu acest subiect. Prin urmare, aș dori ca Comisia noastră să spună că um, Europa trebuie să ia acțiune la nivel global. Aș dori să uh, vorbim și despre Basel 2 și aș vrea să știu știu uh, ce consideră experții în legătură cu acest uh, subiect, că oare mergem în direcția bună sau nu, că implementăm uh, aceste elemente atunci când trebuie. Au existat deja plângeri în legătură cu impactul acestor măsuri asupra pieței de capital, dar cel mai bine ar fi ca lucrurile să se prezinte public în fața acestei comisii. Prin urmare, aș dori chiar să obținem noi aceste uh, dovezi, adică că se poate sau nu se poate să aplicăm așa cum trebuie aceste măsuri și comisia noastră cred că ar fi încântată să îi asculte pe toți cei care au ceva de spus în, ace- în legătură cu acest subiect. Doamna raportor spunea că va asculta uh, uh, exemple bine argumentate, individuale și uh, poate ar fi bine să implicăm uh, și persoane independente în acest proces. Și acum foarte rapid în legătură cu remunerația, pentru că am tot discutat acest subiect, Arlin spunea că uh, putem să discutăm diferența între parașute și cătușe, dar uh, uh, oricum întrebarea care se naște este de ce să facem asta doar în Europa? Pentru că sunt și alte state în G20, de ce să discutăm doar situația băncilor? Uh, sunt și amendamente similare în acest sens în pachetul pe care îl avem uh, pe masă. Eu spuneam că dacă un stat membru dorește să meargă dincolo de uh, G20 în ceea ce privește politica de remunerare, atunci această decizie ar trebui să revină fiecărui stat în parte. Și n-ar trebui să fie o decizie europeană pentru că afectează acel stat membru și um, contribuabilii acelui stat și ar trebui așadar această decizie să revină efectiv statului. Mulțumesc. Uh, Pascal Campa are cuvântul. Noi avem o analiză mai uh, pozitivă uh, a raportului doamnei McCarthy, mai ales în ceea ce privește pachetul uh, pentru remunerație. Există două elemente care ni se par că merg în sensul bun al lucrurilor. N-ar trebui să existe remunerație variabilă pentru directorii băncilor și ne place și limita impusă pentru remunerația variabilă vis-a-vis -vis de remunerația totală. Dacă tot vorbim despre cifre, cred că dacă uh, mergem uh, dincolo de prezentarea principiilor uh, pe care le-am văzut, în ce măsură ar putea afecta lucrurile, așa cum s-a întâmplat la nivelul G20 acum un an, când principiile au fost pur și simplu deturnate de la scopul lor, e bine, am apreciat aceste precizări existente în raport. Cât privește remunerația variabilă, vă adresez o întrebare. Aș dori să știu dacă în această parte variabilă uh, integrați uh, și anumite bonusuri care ar putea fi date odată ce se semnează un contract de muncă. Pentru că întotdeauna există aici uh, un risc, există mai multe părți din remunerația variabilă care trebuie luate în considerare și aici poate ar trebui să existe o definiție uh, a noțiunii de variabilă pentru a nu putea uh, să existe interpretări. Noi vom înainta oricum amendamente în acest sens care merg puțin mai departe decât raportul dumneavoastră și ele se leagă de uh, securitizarea complexă. De deci ceea ce se numește în engleză Highly Complex Securitization. Nimeni nu este capabil să definească acest concept, nimeni nu este capabil să evalueze așa cum trebuie riscurile. Așadar, există aici două posibilități. Dacă nu suntem capabili să, evoluăm, să evaluăm această situație și riscurile sale, atunci um, avem încredere în bănci pentru a evalua ele lucrurile și apoi a da informații pertinente uh, reglementatorilor? Uh, am văzut unde am ajuns procedând astfel uh, în ultimii ani și atunci ar trebui să alegem uh, altceva. Poate că ar trebui să alegem să nu ne asumăm uh, riscuri și așadar să impunem anumite limite uh, suficient de puternice, astfel încât băncile să nu fie stimulate să folosească aceste produse în beneficiul propriu și nu în beneficiul economiei. Banca are nevoie de aceste instrumente pentru a finanța economia reală, pentru a crea locuri de muncă, însă ă, constat, în cazul Uniunii Europene, de exemplu, că din moment ce există aceste ă, instrumente, adică ă, de la finalul anilor 90, niciodată n-a existat o creștere atât de scăzută în Europa când sistemul financiar era mai puțin complex, mai puțin sofisticat, mai puțin dificil de înțeles, exista mai mic, un profit mai mic pentru bănci, dar în același timp exista o mai mare creștere. Prin urmare, nu înțeleg de ce ar trebui uh, să dăm așa mare complexitate instrumentelor uh, financiare. Câtă vreme nu avem mai multe locuri de muncă și o mai mare creștere. În ultimii 10 ani nu au existat uh, beneficii evidente, ci din contra am văzut care au fost riscurile pentru sistemul financiar și pentru întreaga economie. Prin urmare, cred că Chiar dacă alții nu aplică acest lucru, ar fi în beneficiul nostru să avem un sistem uh, financiar mai puțin complex, uh, mai ușor de uh, evaluat, în care riscurile să fie mai ușor de identificat. Deci chiar dacă Statele Unite nu fac nimic în acest sens, eu cred că noi n-am avea nimic de pierdut dacă am controla încă și mai mult aceste instrumente de securitizare complexă care sunt puse la dispoziția băncilor europene. Și acum un ultim punct Uh, problema uh, instruirii colaterale, collateral training, Există patru bănci care fac acest uh, lucru în Europa. Doar patru bănci, așadar, pe piața bancară imensă a Europei. Aceste patru bănci fac uh, lobby pentru um, activitatea lor în acest uh, sens, știm cu toți acest lucru și um, uh, noi trebuie să luăm distanță față de acest lobby făcut de cele patru bănci uh, din Europa și ar trebui să vedem dacă acest uh, instrument are mai multe avantaje decât dezavantaje. Dacă evaluarea noastră politică ne spune că există mai puțin ține avantaje decât dezavantaje, atunci regulile pentru folosirea acestui instrument ar trebui să fie mai uh, stricte. Și n-ar trebui să așteptăm noi evaluări, noi studii de impact, cum propun unii, pentru acest segment de piață extrem de limitat, care nu vizează decât patru bănci din Europa. Mulțumesc, eu sunt uh, raportor din din partea ALDE prin urmare, voi încerca să analizez lucrurile în exact aceeași ordine ca și doamna raportor. Mai întâi, ajungem la subiectul interesant al remunerației și al bonusurilor. În această dimineață, din nou, am, l-am ascultat pe domnul Mario Draghi, care uh, vorbea într-un uh, sens general despre uh, Uh, situația post-criză și uh, dânsul spunea că pe lângă extra capital nu dorim niciun fel de stimulente cu efecte um, uh, adverse. Și la acest lucru ne referim în această secțiune. Însă nimeni nu se pare să fi semnalat faptul că um, încă mai există astfel de stimulente motivate de profit. Prin urmare, ce ne interesează în acest context? Noi încercăm să spunem că uh, există anumită îngrojări din partea uh, uh, societății vis-a-vis -vis de profit, dar nu rezolvăm problema dacă aceste bonusuri sunt pur și simplu alocate la fel de bine ca și până acum. Prin urmare, mă gândesc că am mai putea analiza uh, aceste lucruri și îmi um, chiar place ideea conform căreia um, banii um, pentru uh, bonusuri ar trebui să intre într-un fel de fond uh, la care să nu existe acces până la un moment mai târziu. Ne-ar trebui să spunem că aceste uh, bonusuri reprezintă un procent din salariul de bază, pentru că știm cu toții ce se întâmplă cu salariile de bază. Asta s-a întâmplat și în Statele Unite când s-a încercat limitarea bonusurilor. Prin urmare, ar trebui să vorbim despre remunerarea totală. Nu um, știu cum ar trebui definite lucrurile, dar uh, cu siguranță ar trebui incluse și uh, pensiile uh, aici. Eu aș încerca să merg încă și mai departe uh, Um, însă îmi place ideea de um, stabilire de etaloane, de limite și um, e bine că nu putem să sărim prea departe, ci că urmăm aceste etaloane. Și vom mai discuta aceste lucruri și cu raportorii din umbră și cu alte persoane pentru că s-au anunțat uh, deja niște bonusuri uh, mari uh, vis-a-vis -vis de Deutsche Bank și cred că această bancă nu se ajută pe sine dacă procedează um, astfel. Există anumite restrângeri în um, alte state membre în acest sens și pe mine mă îngrijorează impactul general. Și aceasta pentru că nu vorbim doar despre impactul acestei directive, mai există și alte lucruri de reținut aici, sunt și alte schimbări care uh, pot uh, să conteze ca și capital uh, central. Prin urmare, există deja multe schimbări în curs de la directiva CDR anterioară, CDR 2. și deja încercăm să organizăm o audiere sau un atelier de lucru pentru a uh, discuta problema CDR4 și problema lichidităților. Și mă gândeam dacă n-am putea să avem o audiere extinsă uh, dar, uh, evident, acest lucru poate fi discutat astăzi cu coordonatorii. Prin urmare, trebuie să vedem dacă n-am putea combina prima audiere cu aceste elemente menționate anterior. Va exista și un calendar de votare, evident, însă eu, sincer, uh, aș dori să organizăm o astfel de uh, audiere, iar dacă uh, ar fi nevoie, nu văd de ce ne-am putea să mai strecurăm o lună în calendarul nostru pentru a putea să cuprindem și evaluările de impact mai generale care vin din partea bazei și din partea FSB. Prin urmare, ar fi interesant să discutăm și aceste elemente înainte de votul uh, din uh, uh, comisie, deci înainte să ajungem la un dialog tripartit. A trebui să înțelegem așadar de ce procedăm într-un fel sau altul și avem și noi o datorie de a fi cât se poate de transparenți și atunci când vine vorba despre decizii uh, critice, uh, să nu ajungem într-un uh, trialog fără să înțelegem exact lucrurile și toate argumentele. Așadar, doar pentru o lună sau două n-ar trebui să înțelegem lucrurile greșit și s-ar putea de asemenea să existe uh, anumite uh, lucruri pe care să le putem integra în uh, aceste acte delegate uh, anumite măsuri de implementare care au fost discutate și ieri uh, la prânz pentru cei care au fost dornici să asiste la aceste reuniuni, au fost prezente acolo și practic trebuie să ne gândim că vom avea de furcă cu noile măsuri care vor fi implementate. Dar cred că suntem pe direcția cea bună newspapers and so forth, you'll see that... Dacă citim, citiți presa, vor veți vedea că sau exist, au existat și câteva sugestii ca Comitetul de nivelul 3 să adopte anumite sugestii care uh, fac oficiu de negocieri. Nu mă bucur acest lucru în uh, aceste comisii. Însă aceste, acestea vor deveni agenții foarte Uh, rapid, cu puteri foarte mari și nu vreau să exercite acest tip de puteri uh, pe bază de negocieri. Nu mi se pare corect. Deci trebuie să avem grijă cu aceste acte delegate, întotdeauna avem posibilitatea de a spune nu, însă nu este la fel de ușor uh, ca atunci când avem actul de bază. Dacă punem prea multă presiune pe actele delegate, acest lucru nu mi se pare optim. În legătură cu uh, resecuritizarea, nu văd de ce apare acest uh, termen acolo. Deja avem în cer de 2 tot felul de cerințe de uh, respectarea regulilor și dacă acestea nu sunt respectate, există taxele de capital, unul la unul. bineînțeles că proporționalitatea înseamnă și să examinăm uh, întreaga complexitate. Tot ceea ce se spune în propunerea comisiei este că în, până nu se demonstrează autorităților competente că, au dat, că s-a dat dovadă de aceeași sârguință uh, ca și în CRT2, uh, va exista această taxă pe capital, 1 la 1 nimeni nu poate să definească ce se înțelege prin resecuritizare. Este, înseamnă că ceva din uh, portofoliu a ajuns la maturitate și a fost uh, înlocuit, pentru că unele din aceste aspecte sunt dinamice și chiar faptul că sunt aspecte dinamice este un lucru necesar. Și pentru a monitoriza acest lucru avem aceste cerințe de uh, respectarea regulilor. Eh, eu eh, aș vrea, aș dori doar să merg până la introducerea unei clauze de revizuire. La fel cum am și fă, cum am, cum am făcut la resecuritizarea și CRD2. Pentru a vedea ce s-a întâmplat și după aceea eventual să acționăm ca urmare a experiențelor. Nu mi se pare un lucru superflu. Eh, pare să necesite o definiție care aproape în mod inevitabil ar duce la consecințe uh, nedorite. Din nou, cred că dacă vom avea o audiere, vom putea intra în discuția în legătură cu comercializarea corelată și vom vedea acolo care este utilitatea fixării unui, fel, unui tip de nivel minim. Știu că nu am ajuns încă nici la fixarea pragului, însă aș dori să știu mai mult din, despre ce se face și uh, ce se poate face prin acte delegate, dacă nu cumva ar trebui să impunem alte constrângeri prin această delegație. Cred că acestea sunt ideile principale pe care mi le-am notat Urmează acum Silvi Gula, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mulțumesc doamnei raportor McCarthy pentru activitatea sa, care este o muncă aprofundată, dar destul de curajoasă. Este un subiect care a fost puțin abordat în ultimii ani. Cu toate acestea, cred că toată lumea ar fi uh, preferat să se păstreze sistemele uh, naturale în vene pentru a împiedica abuzurile, pentru a nu exista asemenea abuzuri. Vroiam să-i spun lui Vicky că este destul de interesant pentru că trebuie să, să facem studii de impact pentru a proteja persoanele care au o viață destul de bună și uh, nu uh, se studiază deloc riscul și pe ceea asupra căruia Uh, acest, aceste riscuri majore au avut impactul, au un impact major. Mm, știu, nu știu dacă trebuie să ne întrebăm dacă îi așteptăm pe americani sau nu, acționăm singuri sau nu. Aici putem spune în același timp că soluția bună este o cea globală și că avem nevoie de o, o soluție globală. După cum sublinează doamna raportor, aș susține și eu o reglementare europeană. Uh, s-a mai spus deja, însă cred că ideea de a limita remunerările uh, pare una bună pentru a limita riscurile, lăsând posibilitatea întreprinderilor, posibilitatea de a crește remunerarea fixă a salari- salariaților lor, uh, lucru care este fezabil și care nu are legătură cu riscul asumat. Pe mine nu mă înfricoșează ideea ca autoritățile pe care le creăm Uh, nu mă sperie ideea ca autoritățile uh, pe care le creăm să aibă uh, ceva mai mult de spus dacă este vorba de stabilire de repere sau de supraveghere sau ceea ce se întâmplă în întreprindere. Okay, I, I think that, that, uh... Cred că Vicky dorea să răspundă la câteva lucruri în legătură cu evaluarea de impact, însă vom face, îi vom da cuvântul la sfârșit. Domnul Clut, Jorgen? Cred că mi-ai făcut semn. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pascal Canfor a spus la un moment dat că dereglementarea piețelor financiare din ultimii 10 ani nu au contribuit la creștere, ce au contribuit la creșterea veniturilor băncilor. Prin urmare, am avut o redirecționare a venitelor, veniturilor în cadrul întreprinderilor, un lucru reprobabil. Acest aspect ar trebui să fie ținut în, în, luat în considerare de noi și de asta depinde și gradul de acceptanță a Uniunii Europene în rândul cetățenilor. În ceea ce privește politica de remunerare, Uh, din punct de vedere general, observăm următorul lucru. Mulți uh, cetățeni, uh, drept urmare a crizei, își dau seama că veniturile lor scad ca urmare a creșterii ratei șomajului. Putem să extindem discuția și asupra Greciei în acest sens. Pe ansamblu, cetățenii europeni își dau seama că pierd din venituri, asta pentru că trebuie să financeze greșelile sistemului bancar. Prin urmare, în momentul de față, cetățenii sunt foarte atenți la ceea ce facem noi uh, în ceea ce privește politica de remunerare. Cred că avem uh, obligația de a limita uh, salariile, remunerările. Limitarea este esențială esențială pentru a-i apropia pe cetățenii de Uniunea Europeană. Trebuie să creăm un sistem care să fie acceptabil pentru cetățeni. Totul are de-a face cu acceptanța, gradul de acceptanță, cel puțin uh, din punctul de vedere al uh, contextului din care provin uh, eu. Dacă reușim să găsim reguli durabile și echitabile, cu siguranță cetățenii vor fi de partea noastră. În momentul de față, cetățenii sunt îngrijorați de faptul că cei care au uh, contribuit mult la apariția cri uh, crizei financiare și bancare uh, obțin din nou în momentul de față foarte mulți bani. Ei nu sunt absolut deloc implicați în finanțarea crizei. Tocmai de aceea trebuie să avem grijă la activitatea noastră de reglementare și uh, noi, cei din GUE, vom uh, înainta o serie de amendamente, vom uh, evalua cele prezentate aici, însă cred că aceasta este direcția pe care o vom adopta în formularea amendamentelor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Udo! Vă mulțumesc, nu vreau să vorbesc mult um, tema este suficient de complexă și intervențiile colegilor au dovedit Uh, lucrul acesta. Să vorbesc despre metoda de lucru. Nu vreau să vorbesc doar despre conținut, ci uh, despre metoda de lucru abordată de doamna raportor. Arlin spune aici că Uh, în acest uh, domeniu foarte complex. Uh, ea trasează linii directoare, însă este deschisă tuturor, tuturor adăugirilor care ar putea apărea. Așadar, își dorește pur și simplu intervenții bine argumentate este dispusă, declară ea, să facă corecturi în cazul în care acestea sunt necesare și sunt dovedite prin argumente a fi necesare. Și mi se pare lăudabil, pentru că vorbim aici despre un domeniu extraordinar de complex și acesta este drumul pe care uh, comisia noastră trebuie să o, îl abordeze în momentul în care se confruntă cu astfel de uh, teme. Tocmai de aceea uh, uh colegii uh, trebuie să înțeleagă faptul că au uh, dreptul să și uh, au ocazia, practic, să își uh, facă toate comentariile, pentru că acestea vor, lua, vor fi luate în considerare. În ceea ce privește audierile, da, doamnă președinte, aceste expertiză substanțială ar fi necesară, asta în măsura în care nu va deturna oarecum activitatea comisiei noastre. Bineînțeles, suntem deschiși uh, comentariilor făcute de experți. În ceea ce privește resecuritizarea complexă, dar uh, uh, Cred că există și alte direcții pe care am putea să le optăm, pentru care am putea să optăm, însă în cadrul consultărilor ce vor să vină, cu siguranță vom aborda o cale mai potrivită. Uh, uh, cred că nu mai există o traduce. O problemă. Am, am auzit pe Silvi că mi-a menționat, menționat numele, însă nimic din ceea ce am spus. Și cred că dacă vrem să, în special dacă spune cineva uh, personal, am dorit să aflăm ceea ce uh, s-a spus. Uh, s-a spus numele meu și a existat o referire, însă n-am auzit uh, nicio traducere. Eh, era vorba despre evaluarea de impact și poate ați putea să introduceți acest lucru în CRD4 și nu a existat eh, nicio întâlnire a raportorilor din umbră pe acest subiect din cauza orarului. Deci ar fi util dacă am avea o întâlnire înainte de termenul de depunere a amendamentelor. Și de vreme ce am cuvântul, în legătură cu securitizările complexe, una dintre dificultățile de definire a ceea ce este complex este dificultatea că ceea ce este complex pentru o instituție s-ar putea să nu fie complex pentru o altă instituție. Există investitori profesioniști, non-profesioniști, unii au nivelul de cunoștințe uh, de a cunoaște ceva la fel de uh, complex ca alții. Însă ne-am așteptat ca, ca Lehman Brothers să fie înțeles uh, securitizările complexe și nu le-au înțeles. Ar trebui să avem o diferență de complexitate în legătură cu eh, cei profesioniști și neprofesioniști. Vicky, nu cred că ți-am auzit numele pronunțat însă voi da cuvântul din nou lui Silvi. Un comentariu pe care l-am avut în legătură cu evaluarea de impact a fost că nu cerem doar evaluări de impact doar asupra băncilor. Vrem, mergem și mai departe în legătură cu impactul asupra economiei reale. Aceasta este cheia la evaluările de impact. Același lucru care a fost spus și de Mario Draghi în această dimineață. Silvi? Da, vroiam doar să intervin în legătură cu forma. Se poate spune că franceza este o uh, limbă foarte concisă. În ceea ce am spus, am vorbit doar despre nici de cer de patru, nici de cer de doi. Am spus doar de lucruri uh, care întârzie acțiunile noastre și am vorbit despre impactul asupra economiei uh, reale a textului nostru și că persoanele privite nu și-au pus niciodată problema că comportamentul lor riscant va avea un impact asupra economiei reale. Atât am spus. Cred că de aceea încercăm să-i pedepsim puțin pe aceștia. Și cred că aceștia, acestea au fost toate intervențiile. Dăm cuvântul înapoi raportoarei. Au, f- au fost multe puncte și voi răspunde individual și la întâlnirea raportorilor din umbră. Voi răspunde la câteva dintre comentariile pe care le-a făcut Vicky. Cred că există mai multe tipuri de, de valori de impact. Unii cer valori de impact pentru că vor să știe dacă vor exista uh, consecințe negative sau neintenționate. Alții cer un impact de evaluare, de o evaluare de impact pentru că vor să întârzie lucrurile i-am cunoscut pe toți lobbyiștii care au venit la mine în birou. Îi cunosc pe toți și am și ai dreptate să ridici aceste preocupări, însă avem și alte probleme și de aceea trebuie să găsim un echilibru. Nu este adevărat să spunem că eh, nu s-au făcut evaluări de impact. S-au făcut evaluări de impact, inclusiv eh, teste de stres asupra băncilor eh, și trebuie să Uh, fim, să avem grijă să nu adăugăm impacte, evaluări de impact uh, suplimentare doar de dragul de a le avea. Dacă vrem să ne gândim la economia reală, atunci bineînțeles că trebuie să le avem în vedere și să avem în vedere că preocupările băncilor s-ar putea să nu coincidă cu aceste preocupări. Uh, preocupările băncilor privesc mai mult CR de 4 Există câteva detalii în cer de 3, însă în general ă, părerea este că cer de 4 prezintă mai multe dificultăți și trebuie examinate mai în detaliu. Cred că ceea ce a spus despre Lord Mendelssohn nu a fost uh, atât de adevărat. Uh, Lord Mendelssohn spune foarte clar că trebuie să reformăm cultura bancară și trebuie să avem un sistem bancar stabil. Și în dis- într-un discurs al său vorbea despre un impact general al mai multor măsuri, nu doar despre cer de trei, și niciun guvern din Consiliul de Miniștri sau din discuțiile pe care le-am avut cu președinția spaniolă, nimeni nu încearcă să întârzie implementarea propunerii. Cu toate acestea, sunt dispus să se examineze anumite probleme dacă acestea necesită rezolvare. În ceea ce privește remunerarea uh, și ce a spus Vicky Ford, uh, cu faptul că eu merg mai departe. Ar trebui să citiți mai în detaliu propunerea mea. Uh, propunerea mea nu merge mai departe decât, de, decât propunerile G20. De ce trebuie să facem acest lucru doar cu băncile? Pentru că majoritatea lumea este de acord că băncile au adus băncile la marginea colapsului. Băncile au adus lumea la marginea colapsului. Trebuie să reglementăm sectorul bancar. Dacă alte industrii ar, au făcut ace, același lucru, ar trebui să facem și noi uh, o reglementare în domeniul bancar. O problemă care apare în continuu Eh, este dacă Statele Unite vor face acest lucru sau nu. Este clar din angajamentele G20 că eh, statele implementează deja aceste lucruri. Toată lumea va ajunge mai mult sau mai puțin la acea, același rezultat și unele propuneri din Statele Unite sunt mai dure decât cele din Europa și cred că unii colegi vor depune uh, amendamente mai dure care să corespundă mai degrabă cu poziția Statelor Unite. Unele dintre propunerile pe care le-am primit, în special din partea doamnei președinte, să vedem remunerarea totală, uh, să privim pachetele de remunerări, ce element trebuie să fie variabil. Am făcut o propunere aici și am spus că nu este vorba de ultimul cuvânt sau de o soluție ideală, însă Uh, principiile uh, Fondului Consiliului de Stabilitate Financiară este că trebuie să existe proporționalitate și echilibru și nu există proporționalitate dacă 90% din remunerare este, constă din prime. În ceea ce privește acțiunile, sunt de acord cu președintea noastră că motivul profitului apare și în uh, acțiuni Însă dacă o parte din remunerare se face în acțiuni, uh, uh, acești directori și angajați ai băncilor centrale vor avea un interes particular în uh, performanța băncii respective. Trebuie să evaluăm și fondurile de pensii, sunt deschise acestor propuneri și orice poate îmbunătăți textul în legătură cu uh, securitizările complexe, trebuie să, să vedem dacă, după cum spune Sharon, uh, am examinat deja acest lucru prin CRD2. Poate aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm, nu știu. Mulțumesc coordonatorului din grupul socialist că mi-a înțeles abordarea. Eu am decis că în absența uh, probelor nu sunt pregătită să fac schimbări majore decât dacă eu personal aș avea uh, evaluări de impact sau evaluări de alt tip care să mă determine să iau o hotărâre. Vom avea o, o audiere în legătură cu această propunere, însă există multe propuneri de audieri. Întrebarea este dacă vrem să avem o audiere specifică în legătură cu două puncte de pe CRD 3, și majoritatea oamenilor sunt de acord uh, cu aceste teme. Problema este mm, să facem câteva ajustări minime. Okay, uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Aș citi, da citire acum noilor date. Termenul pentru amendamente este 25 martie și luarea în considerare a amendamentelor va fi în 26 aprilie și vom încerca să avem un vot în comisie în data de 3 mai și în plenară, în prima plenară din iunie. Iar acum putem trece la vot. Nu știu câți aveți eh, cartele de vot la dumneavoastră, însă eu nu o am la mine, pentru că mi-am lăsat-o în, sala, în hemiciclu din Strasburg. Poate cineva poate să mi-o aducă. How many people? Have, have we, what's, what's the voting card situation? Aveți eh, cartele de vot? Cred că vom face o pauză de câteva minute pentru a ne organiza pentru vot. Okay, members, I think um, can we can we take a test vote? Stimați colegi, am putea uh, uh, să facem un test al uh, echipamentului. Vă rog să votați, indiferent cum, pur și simplu ne testăm cartelele de vot. Des- votul este deschis.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 right, we want, we want, we want... Okay, right, right, we want to repeat test. O să repetăm testul. Votul este din nou deschis. Votul este acum deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Este pur și simplu un, un test. Nu aveți cartela dumneavoastră. Puteți trimite pe cineva să o aducă? Nu? Bine. În cazul în care problema este, să dovedește a fi una crucială, vom găsi o soluție. În momentul de față nu avem voturi în surplus. Așadar, să trecem uh, la vot. Vom vota raportul uh, domnului Garcia Margallo. Amendamentul 6. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru,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 Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 32, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral. Comisia va uh, să renunță la dacă este necesar. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să votăm în bloc următoarele amendamente. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, toate sunt adoptate. Votăm textul uh, modificat. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, și uh, votăm uh, rezoluția legislativă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri sau două voturi împotrivă? Se adoptă. Felicitări. Felicitări raportorului. Trecem acum la votul asupra proiectului uh, domnului Casa. Amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom vota electronic amendamentul 4. Votul este deschis. A votat toată lumea. Amendamentul 4. A votat toată lumea? Votul este închis. Votul este acum închis. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral al PPE-ului. Îl aveți uh, pe paginile uh, din fața dumneavoastră. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul uh, asupra amendamentului 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, care acoperă amendamentele 16, 17 și amendamentul 3 de la jurii, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul asupra amendamentului 19 și 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul asupra textului astfel amendat, modificat, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul asupra rezoluției legislative, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la votul asupra avizului meu. Am dreptul să votez și eu? Vom vota în bloc, după cum am stabilit deja. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem unanimitate. Felicitări mie! Astfel am încheiat uh, voturile. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea amendamentelor privind uh, valorile mobil mobiliare oferite publicului și uh, armonizarea obligațiilor de transparență. Wolf, ai cuvântul. Din păcate, Wolf nu este în sală. Îl vom aștepta și între timp vom face o pauză. Jean Paul, did you want to say something? No, no. Jean Paul, vrei să iei cuvântul? Vicky. Am avut o reuniune extraordinară noi, uh, raportorii din umbră, și am văzut compromisurile excelente prezentate de Wolf. Am ajuns la un consens Bine, uneori uh, se tot spune că e, e îngrozitor faptul că se întâmplă uh, să ajungem la, la compromisuri de genul acesta când vine vorba de, despre astfel de, de teme esențiale. Pur și simplu vreau să vă spun că ne-am întâlnit în timpul prânzului și am discutat. Dragă uh, Wolf, multe lucruri frumoase se spuneau despre tine în absența ta. Ai acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Udo, fă liniște. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celorlalți uh, colegi pentru toate amendamentele introduse. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, în special pentru că au fost dispuși să poartă discuții personale cu privire la aceste amendamente. Cred că în ceea ce privește elaborarea de amendamente de compromis am uh, obținut o serie de reușite. Retail, ca, uh, cascada retail, definiția uh, investitorului și a dreptului de uh, retragere a drepturilor, etc. Cu toate acestea am, la toate aceste teme am ajuns la un, uh, un uh, compromis. Cel care emite uh, valorile este responsabil pentru prospect, iar aceste, aceste, această responsabilitate se uh, leagă de anumite criterii. În momentul în care acest pro, uh, prospect este folosit fără autorizare, bineînțeles va fi tras la răspundere. Uh, el este de asemenea, emitentul este de asemenea obligat să adauge noi informații în cazul în care acestea sunt uh, uh, relevante. Am ajuns la un consens, lucru care nu ne uimește deloc. În ceea ce privește uh, documentul cu privire la investitorul cheie. Cu toții ne dorim ca în toamna aceasta, în momentul în care Comisia uh, va prezenta comunicarea cu privire la investițiile retail, să nu existe vreo diferență majoră între ceea ce vor prezenta cei din comisie și textul pe care îl propunem noi. Prin urmare, vrem să apelăm la comisie pentru a ne asigura că aceste două documente vor fi compatibile. În principiu s-a decis că avem nevoie de un document mai scurt, mai comprehensiv decât în, uh, cel existent în momentul de față, decât rezultatul pe care uh, investitorul privat îl are la dispoziție în momentul de față. În ceea ce privește valorile uh, limite, în cadrul discuției noastre am ajuns la următoarea concluzie. Uh, am spus că în cadrul negocierilor cu uh, Consiliul și Comisia vom uh, să stabilim uh, o, un prag de 5 milioane, asta pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a intra pe piața de capital fără a fi nevoiți să depășească poveri birocratice prea mari. Tocmai de aceea uh, ne dorim ca pragul să crească de la 2,5 la 5 milioane de euro. Mi se pare o decizie rațională. Ne dorim uh, și asta deoarece ne dorim după criză, mai ales ca finanțarea IMM-urilor să nu depindă doar de bănci, ci de asemenea acest, uh, ca acestea să poată accesa piața de capital din ce în ce mai mult. Investitorul calificat care, despre care vorbim în această directivă privind uh, prospectul este, după părerea noastră, suficient de bine definit în MIFID. Această definiție este acceptabilă. Însă suntem de acord ca investitorii din partea lor, de, par, de pe partea lor, să, să nu își asume uh, titulatura de, de investitor uh, privat. Acest lucru, uh, această informație va fi importantă atât pentru emitenți cât și pentru investitori. Nu considerăm că este necesar existența unui registru diferit. Știm că în diferitele state membre există opinii diferite. În Italia, spre exemplu, se, este sprijinită ideea aceasta a registrelor diferite. Însă, din experiența avută de Italia în acest domeniu, este evident faptul că necesitatea despre care ei vorbesc chiar nu, au, uh, nu are sens. În ceea ce privește drepturile de retragere, trebuie să facem uh, uh, o diferențiere clară între obligațiuni și noi acțiuni, emisia de noi acțiuni și noi obligațiuni. Avem uh, un amendament al colegului Balz pe care, cu care suntem de acord. Acesta vrea să se asigură că emisiunile de drepturi se aplică și în cazul uh, obligațiunilor și mi se pare normal. În, în cazul uh, obligațiunilor, da. În ceea ce privește du- durata de valabilitate a prospectului, Comisia dorește o prelungire a termenului, Consiliul nu este de acord neapărat. Personal, mi s-a părut o idee foarte bună. Am fost de părere că uh, prospectul de bază, cel care este folosit de uh, mai multe ori, pe măsură ce mai multe tranșe de uh, obligațiuni sunt emise, uh, Uh, așadar, mi s-a părut că în cazul prospectului de bază, acesta ar trebui să fie considerat valabil timp de 36 de luni. Am ajuns la concluzia că 12 luni pentru uh, prospect uh, sunt suficiente și uh, durata de valabilitate a prospectului de bază ar trebui să fie de 36 de luni. Am ajuns la un consens. Mai există o serie de teme pe care le vom continua, uh, pe care le vom discuta în continuare. Spre exemplu, este vorba de luarea în considerare a multi-rating trading facilities, să le reglementăm oare așa cum le reglementăm, cum sunt ele uh, reglementate deja pe piață sau ne dorim cerințe speciale pentru acestea. Am înțeles că multe MTF-uri uh, acceptă aceleași obligațiuni, aceleași responsabilități ca și piețele reglementate. Dar mă întreb dacă, dacă asta este situația, atunci de ce nu își asumă direct statutul de piață regulată, reglementată? Atâta timp cât nu fac lucrul acesta, se va ajunge la o distorsionare a uh, concurenței, în cazul uh, în care le oferim aceleași posibilități, chiar dacă ele nu prezintă același uh, grad de garantare a investițiilor. În ceea ce privește uh, bucățile, În ceea ce privește suma de 50.000 de euro pe care o stipulam pentru prospecte, ne întrebăm dacă acesta, această sumă este suficientă sau nu. Uh, Udo, împreună cu mine, dacă am înțeles bine, am, trebuie să, să menționez lucrul acesta, s-ar putea să nu fi înțeles bine uh, în urma discuțiilor intensive. Așadar, împreună cu Udo am ajuns la concluzia că 100 de mii de euro sunt suficiente uh, și uh, nu 200 de mii pentru că cu siguranță un investitor normal nu va, in, nu va investi mai mult de 50 de mii și prin urmare mi se pare că reglementările noastre ar, ar trebui să fie de ordin general, nu trebuie să ne, să ne ghidăm după cazurile speciale. În cazul în care ne vom da seama că sunt necesare uh, schimbări uh, sau schimbări la nivelul legislației, atunci s-ar putea să ne gândim, în cazul în care acestea sunt necesare, la o modificare a reglementărilor MIFID, etc. Singura problemă încă deschisă discuției este următoarea. În ce măsură și când considerăm MTF-urile uh, Uh, ca fiind uh, echivalente ale piețelor reglementate. După părerea mea, noi nu ar trebui să facem lucrul acesta niciodată, ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt în momentul de față și să sperăm că modificările ce vor exista în viitor, uh, modificări operate la nivelul uh, reglementărilor MIFID sau uh, abuzului piețelor, etc., uh, se vor, vor acoperi și aceste necesități ce vor apărea, poate. Deocamdată, acesta este punctul în care am ajuns cu discuțiile noastre. Vă mulțumesc! Oh, Domnule Diogo, ați cerut să interveniți? Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Doream doar să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Cred că dânsul a arătat un mare angajament uh, încercând să găsească un compromis uh, în mai multe puncte. și cred că acest demers uh, a fost uh, una de succes, a dat uh, roade în acest domeniu. Am avut reuniuni la începutul după amieze, care cred că au decurs bine. Raportorul și raportorii din umbră s-au întâlnit pentru a discuta aceste chestiuni și doream doar să-mi manifest recunoștința. Sunt mai multe persoane din grup care au prezentat amendamente, iar acestea au reprezentat un punct de plecare pentru un compromis. Și cred că avem uh, o imagine pozitivă și sper că lucrurile vor decurge și de acum înainte așa. Catherine. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și domnului raportor. Cred că um, domnul raportor uh, a găsit niște compromisuri bune pe care mulți dintre noi considerăm că le putem uh, susține. Și îmi place mai ales uh, um, chestiunea legată de rezultatul PREPS, despre um, produsele derivate extrabursiere, și așa mai departe. În ceea ce privește MTF-ul, înțeleg că uh, domnul raportor are niște idei bune în acest sens, dar um, acestea mai trebuie uh, lămurite la reuniune ne-am pus uh, de acord asupra unui plafon de 50 de mii, însă din traducere a reșit 100 de mii. Dar văd că mi se face semn că da, era în continuare vorba despre 50 de mii. Vă mulțumesc uh, oricum pentru uh, această muncă depusă și sper că uh, și de acum înainte activitatea în această comisie poate să decurgă uh, într-o manieră uh, extrem de uh, integratoare, așa cum ați făcut și dumneavoastră. Mai dorește cineva să intervine? Peter. Da, cred că Wolf a prins uh, bine uh, uh, ideea, a făcut un lucru extrem de bun, s-a axat și pe aspecte mai generale, pe anumite principii care cred că sunt vitale, pentru că a mai existat un raport anterior în legătură cu aceste subiecte. Cred că Cristina era în comisie în acest moment și în acel moment și a existat uh, o chestiune a pașapoartelor care ar putea fi permise sau nu. Dar uh, asta permite și, ca și alte directive să fie tratate în aceeași manieră și acest principiu este unul sănătos care ar trebui păstrat. Uh, clar ar trebui să permitem întreprinderilor uh, din Europa să folosească fondurile și piețele de capital și putem face asta prin intermediul acestui principiu. Prin urmare, mă bucur că acesta a fost uh, păstrat, a fost dat în considerare și că a fost și subliniat. Cred că aceasta este abordarea adecvată. Um în ceea ce privește MTF-ul, toată lumea este de acord și Catherine aici că nu avem nevoie um, să concentrăm mai mult regulile, nu dorim să apară monopoluri care să facă astfel de afaceri. Știm că asta n-ar uh, presupune niște schimbări pozitive în ceea ce privește injecțiile de capital de care e nevoie. Dacă obținem acest um, acord vital, acest lucru este pozitiv și pentru uh, alte rapoarte și vom putea să fim consecvenți uh, și de acum înainte, mai ales în ceea ce privește um, și femeii. Mai dorește și altcineva să intervină? Dacă nu, atunci ne întoarcem la domnul raportor Wolf. Vă mulțumesc din nou pentru comentarii. Comentarii nu prea am multe de, a, de adăugat. Uh, sper că vom rezolva ultimele probleme existente, astfel încât săptămâna viitoare să putem vota. Thank you very much. În regulă, mulțumim foarte mult. Votul uh, este săptămâna viitoare, pe 23 martie, și încercăm uh, să ajungem cu acest raport în plenara din mai. Și acum ajungem la Uh, administratorii fondurilor de investiții alternative, dar din păcate ne-am pierdut uh, raportorul. În urmare, haideți să luăm o scurtă, scurtă pauză de 5 minute până când uh, putem să dăm de raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult! Okay, everybody, if you want to take your seats, we'll recommence. Doamnelor și domnilor, vă rugăm să luați uh, loc pentru a putea reîncepe. Of course he has to go around a long way. <laughs> Okay, the, uh, we've all reconvened. I think that was uh, quite a... Am revenit uh, cu toții. Cred că a fost uh, o pauză utilă pentru că am stat pe scaun aproape două zile fără întrerupere. Prin urmare, uh, chiar uh, apreciez uh, pauza pe care am uh, avut-o. Suntem uh, bine încadrați în uh, timp, uh, suntem înaintea programului, uh, însă oricum aceste linii temporale sunt uh, doar indicative. Acum vom discuta um, raportul privind administratul fondurilor de investiții alternative și dau cuvântul domnului raportor Jean-Paul Goze. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îmi prezint scuzele specialiștilor în mediu Uh, având în vedere volumul de hârtie imprimată, însă uh, regulamentul uh, a fost făcut astfel încât amendamentele să fie produse pentru discuție în toate limbile oficiale și cum n-ați ezitat să înaintați amendamente, am ajuns la un pachet destul de impresionant. Și acum haideți să trecem la subiect în sine. Ieri uh, Consiliul ECOFIN a decis uh, să amâne discuția legată de uh, directiva AIFM care trebuia să aibă loc și uh, președinția spaniolă a propus în acest sens uh, un număr de uh, compromisuri. Odată ce am aflat această decizie, n-am considerat-o ca fiind una dramatică. Știam că exista o problemă uh, politică în legătură cu uh, statele terțe ale din afara Uniunii Europene. Știam uh, și că urmează alegeri în Marea Britanie care ar putea incita primul, premierul britanic să nu ia nicio decizie cu ocazia acestui ecofin și conform instrucțiunilor pe care le-am primit, uh, Marea Britanie nu uh, dispunea de o minoritate care ar fi blocat uh, decizia. Oricum, data mm, discuției nu va fi una foarte îndepărtată și va constitui o ocazie pentru președinția spaniolă să rafineze negocierile și să prezinte statelor membre un compromis care ar putea fi folosit. Oricum, aceasta este impresia tuturor. În ceea ce privește Parlamentul, uh, cred că um, această amânare a deciziei sau a luării unor poziții n-ar trebui să deranjeze calendarul nostru. Spun asta um, pentru că mă gândesc că n-ar trebui să deranjeze calendarul în mod uh, marcant. Am putea decala puțin uh, votul, astfel încât presiunea activității pe care trebuie să o propunem să fie puțin mai scăzută, fapt care nu e negativ din punctul meu de vedere. Însă, nu mi se pare că ar trebui să așteptăm uh, o poziție a Consiliului înainte să luăm noi înșine o poziție. Și vă explic imediat. În uh, ceea ce privește cele două dosare importante pe care uh, le-am tratat anterior, directiva privind serviciile de plăți și directiva privind agențiile de rating de credit, Eh, Parlamentul eh, a luat o poziție înainte ca eh, Consiliul să o facă la rândul său. În ceea ce privește serviciile de plată și acea directivă, noi am votat pe 12 septembrie 2006 și Consiliul s-a pus de acord de-abia în martie 2007 și am votat în final, în plenară, un compromis într-o primă lectură în aprilie 2007. Același lucru și pentru agențiile de rating de credit. Am ajuns la un compromis într-o primă lectură Ehm, deci, asupra celor două dosare dificile și delicate. Ehm, noi eh, putem lua poziție înaintea Consiliului și acest lucru reprezintă pentru noi un avantaj eh, în negocieri și, de asemenea, o bună sursă de inspirație pentru Consiliu eh, dacă lucrăm bine. Cred așadar că nu trebuie să modificăm principiul votului în ceea ce privește acest raport. Și dacă votul în plenară um, să spunem, ar putea fi modificat, uh, s-ar părea că momentul în care Consiliul ar ajunge la uh, un uh, compromis nu ne-ar lăsa foarte mult timp la dispoziție pentru discuții convenabile și aprofundate. Acesta este deci calendarul. Bănuiesc că publicul larg n-ar înțelege că odată ce s-au uh, spus niște lucruri uh, în G20 de către uh, șefii de state, noi nu ne facem treaba așa cum trebuie în ceea ce privește această directivă. Oricum, trebuie să mergem până la capăt cu acest demers și eu, sincer, uh, sunt pentru propunerea comisarului de dimineață uh, făcută în cadrul reuniunii cu Parlamentele Naționale. În ceea ce privește activitatea depusă de la primul nostru schimb de opinii, eu uh, m-am Uh, angajat într-un demers în ceea ce privește amendamentele depuse înainte acestei reuniuni. M-am întâlnit alaltăieri și cu raportorii din umbră și cu uh, anumiți colegi de asemenea. Și uh, n-a trecut mult timp de la înaintarea acestui uh, document până la discutarea sa în comisie, însă uh, dosarul este voluminos, uh, raportul și amendamentele sunt complexe. Uh, Uh, prin urmare, uh, datele noastre uh, limită ne-au impus să acționăm foarte repede. Am încercat să facem amendamente de compromis în legătură cu toate punctele importante. Discuția cu raportorii din umbră a fost una interesantă nu vreau să mă refer la pozițiile unora sau altora, ci aș dori doar să spun că am putea ajunge la un compromis bun în Parlament și acest lucru este cu atât mai necesar cu cât aici dacă nu avem un compromis larg acceptat, vom avea o poziție mai slabă în discuțiile cu uh, Consiliul și dacă, din potrivă, ne arătăm prea dur în ceea ce privește aceste solicitări, solicitări, riscul ar fi să nu se ajungă la un acord și să facem uh, jocul celor care nu-și doresc acest regulament, care este imperios necesar. Voi fi mai degrabă succint pentru că mă interesează mai mult comentariile unora sau uh, altora. Însă în ceea ce privește domeniul de aplicare, uh, sfera de cuprindere acestui regulament, noi pornim de la o bază de propunere care constă uh, în uh, ideea ca toate fondurile din afara UCI, uh, UCIT să intre în uh, câmpul de aplicare al directivei. Pentru că acestea nu uh, trebuie să facă ele uh, însele obiectul unei reglementări prea ferme. Prin urmare, propun să afirmăm uh, principiul proporționalității pe de o parte, însă uh, prin această afirmare a sa uh, n-a trebuit să omitem faptul că într-o anexă am putea să introducem tipurile de fonduri, caracteristicile fondurilor care ar putea beneficia de o atenuare a uh, normelor și a formalităților și uh, ar trebui să precizăm și formalitățile uh, vis-a-vis de care aceste instituții, aceste fonduri ar fi exonerate. Ar trebui să respectăm principiul general conform căruia orice activitate financiară trebuie să fie reglementată și supravegheată. Vă mai uh, propun uh, și reintroducerea unui prag, însă acest subiect este încă în discuție. Vorbim despre un prag nu doar pentru exceptările de la uh, regulament, ci și pentru a lua în considerare fondurile de um, dimensiune redusă, astfel încât toate reglementările să le fie adaptate proporțional. Trebuie să luăm așadar în considerare realitatea acestei activități așa cum s-a desfășurat ea până acum. Și vă reamintesc că, că obiectivul uh, regulamentului este o mai bună siguranță juridică, o mai bună supraveghere și o mai bună reglementare și nu vorbim doar despre o prevenire a riscurilor uh, sistemice, uh, pentru că crizele pot să apară și din alte lucruri, nu doar din riscurile sistemice. riscurile sistemice nu mi se par uh, un argument uh, suficient de puternic uh, pentru a exista ex, um, excepții generale de la regulile ferme ale acestui regulament. Apoi mai există um, problema statelor terțe asupra cărora lucrurile au mai evoluat de la ultimul, uh, ultima prezentare a raportului meu. Și vă propuneam atunci să așteptăm să vedem puțin uh, uh, ce consens s-ar putea obține între noi. Iar astăzi fac o propunere care își găsește locul în menținerea sistemului de plasament privat într-o perioadă de până la 5 ani, luând în considerare perspectiva unei reglementări care ar putea să se aplice și statelor terțe și care ar putea permite administratorilor de fond de situații în afara Uniunii Europene să beneficieze de posibilitatea de a-și exersa activitatea în cadrul Uniunii Europene. Acestea sunt cele două ipoteze. Prima ar fi um, existența unei echivalări, adică statele membre care sunt rezervate vis-a-vis de acest subiect să um, treacă la faza activă a comercializării uh, și ne interesează ce s-ar întâmpla în cazul în care într-un stat terț ar exista o acțiune uh, judiciară sub jurisdicția acestui stat uh, terț care nu ar avea aceeași atitudine ca și uh, uh un stat european. Acest argument este de luat în considerare și acesta este motivul pentru care niște criterii stricte, importante și clare ar trebui să uh, apară în ceea ce privește echivalența și echivalarea. Ar trebui să vedem care sunt și autoritățile care ar putea interveni în această chestiune, știind că pentru anumite state membre există o temere că Comisia n-ar fi neapărat foarte fermă pentru a putea rezista solicilor de echivalare care n-ar fi neapărat uh, foarte justificate. Aș dori să fac un comentariu în legătură cu acest uh, subiect al jurisdicției străine. Astăzi, în majoritatea statelor, sau mă rog, în multe state, plasamentele private permit uh, investitorilor instituționali să cumpere fonduri din afara Uniunii Europene, să aibă acces la acestea, sau să cumpere uh, fonduri prezentate de gestionarii de fond care sunt în afara Uniunii Europene cu un uh, plasament, un marketing activ sau cu un marketing pasiv uh, ipocrit. Și așa, uh, repre reprezentantul fondului ar putea ajunge înapoi în statul său um, odată ce a făcut această prezentare, iar noi am putea considera că acest fond este bun și ar putea fi cumpărat. Ori aceasta este pur și simplu o falsitate și noi dorim să oprim aceste practici. Atunci când se cumpără un fond în insulele Cayman, uh, duce riscul major că dacă apare un, o dificultate, judecătorul care va uh, fi, avea jurisdicție va fi din insulele Cayman. Propun această perioadă de tranziție, așadar, în timpul căreia plasamentele private să rămână în starea actuală, cu cercetarea în timpul acestei perioade a unor echivalențe eventuale cu anumite uh, state în condiții stricte, după cum a spus și Comisia, și cu aceste două ipoteze, fie să ajungem la această căutare de echivalențe, la o stare terță echivalentă, cu un stat terț echivalent, în care gestionarul să fie în, la paritate cu gestionare din Uniunea Europeană, fie echivalența nu este recunoscută și aici există două opțiuni, fie o soluție radicală, uh, fondurile localizate în aceste state sau comercializate de către gestionari situați în statele Uniunii Europene vor fi interzise comercializării în Europa. Aceasta este prima. A doua ipoteză, ca plasamentele private să continue pentru aceste state la nivel național care este autorizat. Și poate exista o a treia ipoteză să in, in, în, introducem la nivel european un al 28-lea regim de plasamente atunci când fondurile și gestionarii nu se găsesc în interiorul Uniunii Europene. Iată câteva uh, că idei uh, care pot să uh, ducă la idei în această comisie. De partea mea, eu sunt deschis, bineînțeles, la diverse sugestii care au fost uh, în parte evocate de către coordonatori. În ce privește efectul de pârghie, rămân la propunerea mea inițială, ce înseamnă, care este că acest efect ține de uh, alegerea gestionarului, însă autoritatea de supraveghere trebuie să poată controla în momentul prezentării prospectului sau notei de informare, care mm, are elemente clare în legătură cu efectul de levier care va fi utilizat de gestionarul fondului și după aceea verificarea ca gestionarul să respecte această politică. Pentru a evita riscurile care ar putea decurge dintr-o exagerare a efectului de pârghie, autoritatea europeană ar putea de fiecare dată când estimează că stabilitatea sau securitatea financiară va fi periclitată, va avea așadar posibilitatea de a defini reguli restrictive în ceea ce privește efectul de pârghie în general sau, uh, după caz, în legătură cu un gestionar sau altul, dacă informația negativă uh, ajunge de la autoritatea națională. Mai rămân și alte chestiuni deschise și asupra căr- cărora colegii mei vor interveni, uh, chestiunea depozitarului. Trebuie să clarificăm responsabilitățile depozitarului, să definim clar responsabilitatea, care nu este întotdeauna o responsabilitate bine definită, evitând ca acest depozitar să poate să, să, poate să organizeze responsabilitatea transferând-o Uh, unui alt depozitar. În cazul în care responsabilitatea depozitarului este stabilită în mod clar, există două cazuri. Unul, cazul în care, în care legea statului în care se găsește fondul uh, se aplică și cazul 2 în care există o decizie contractuală opozabilă investitorilor care trebuie să cunoască înainte de intrarea în fond posibilitatea de utilizare a titlurilor și posibilitatea reuse. După conversațiile pe care le-am avut, există o majoritate destul de mare în ceea ce privește remunerările, care trebuie să fie ajustate uh, conform remunerărilor din bănci. Efectul de uh, pârghie trebuie să fie interzis Uh, pentru că nu are niciun fel de drept asupra titlurilor sau bunurilor care trebuie să fie livrate. Iată câteva observații, însă insist că trebuie să mai avem câteva zile de gândire uh, înainte de a decide votul nostru. Decizia ar trebui să intervină uh, la următoarea întâlnire a Comisiei Econ. Vă mulțumesc. thank you very much, Robert. Mulțumesc foarte mult, Robert Goebbels. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl salut pe Jean-Paul Gozes pentru toată munca pe care a făcut-o deja și pentru felul în care conduce negocierile noastre eh, dintre raportor și diversi și, eh, raportori din umbră. Este un început bun și sunt convins că este important ca Parlamentul să voteze cu o mare majoritate această propunere, pentru că doar dacă avem această uh, majoritate putem să impunem idei Consiliului. Președinția spaniolă nu a insistat să trateze dosarul în timpul Consiliului Ecofin de ieri, pentru și acest lucru ne dă posibilitatea de a negocia și cu Consiliul și cu Comisia. De, a, de fapt, ne dă o pârghie mult mai puternică pentru a rămâne în același limbaj. În ceea ce privește președinția est, est, spaniolă, abordarea nu a fost una corectă. Președinția spaniolă a încercat să ajungă la prea, mai multe, la prea, mul, prea multe compromisuri, cu prea multe opțiuni, uh, cu riscul de a duce la o destrămare a pieței interne a serviciilor financiare pe care încercăm să o construim și cu riscul de a renaționaliza anumite politici. Cred că este o politică Uh, rea și Parlamentul trebuie să meargă în cealaltă direcție și anume să creeze o adevărată piață internă și pentru fondurile alternative. Nu este posibil să prezentăm un, o opinie în legătură cu cele 1669 de amendamente. Recunosc că nu am reușit să le citesc pe toate. Însă am găsit un amendament uh, interesant al colegului uh, Wolf Klintz, amendamentul 155, care spune că această directivă este conform regulii convenite la summitul G20 în septembrie 2009, la care toți actorii, toate piețele și toate produsele trebuie să fie reglementate. Voi vota în favoarea acestui amendament al colegului Klintz care stabilește esențialul și anume că nu trebuie să lăsăm zone obscure. Constat însă că mulți colegi au depus amendamente prin care cer excepții pentru un tip de fond sau altul sau cer anumite praguri care să permită unor așa zise mici fonduri să scape de reglementare și de supraveghere. Vă spun că personal eu mă opun acestui tip de excepții pentru că este fals să spunem că dacă un fond este mic, atunci nu afectează riscul sistemic. Mario Draghi ne-a spus dimineața aceasta că mai mult de 50% din tranzacțiile financiare pe piață se, se, realiza, se realizează în fiecare zi prin fonduri, fondurile alternative, ceea ce ne arată importanța acestei industrii. Uh, care trebuie să fie reglementată în mod decent. Problema este că chiar și fondurile mici pot să producă pagube foarte mari. În ceea ce privește uh, o acțiune asupra produselor petroliere finanțată de un singur trader din New York, New York a dus la uh, cumpărarea a 1000 de barili de petrol la prețul de 100 de uh, dolari vânduți în pierdere și cu această investiție de 100 de mii de dolari a reușit să afecteze to- toți ceilalți traderi, toate celelalte fonduri speculative care au intrat în această uh, nebunie a prețului barilului de petrol de 100 de dolari și prețul a urcat până la aproape 150 de dolari uh, barilul ceea ce a rămas, a, lăsat o urmă sângerândă asupra întregii economii mondiale. Și recent îmi vine să-mi scot Batista de fiecare dată când, când aud și dimineața aceasta am primit o scrisoare chiar în care se spune că oamenii care gerează zeci de milioane de lire sterline sau de dolari sau de euro ă, trebuie să fie salvați. Încă o dată, nu vreau să pun sub semnul întrebării utilitatea industriei financiare ca atare. Însă, nu trebuie ca fondurile speculative să acționeze singure. De fapt, aceste fonduri acționează în haită. Și de multe ori aceste mici fonduri pot să facă pagube foarte mari. Eu sunt în favoarea aplicării principiului proporționalității, putem să ne gândim la anumita, o anumită atenuare a obligațiilor pentru fondurile de sub un anumit prag și trebuie să rămânem la ceea ce spune Wolf Klintz în amendament. Toți actorii, toate piețele și toate produsele trebuie să fie reglementate corespunzător și aș adăuga eu, și supravegheate. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Rămân la raportorii din umbră, deci urmează Wolf Klintz. Uh, Mulțumesc, Sharon. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc lui Jean-Paul, care într-adevăr se confruntă cu o muncă titanică și cu toate acestea își păstrează optimismul. Îl vom sprijini în măsura în care putem, astfel încât uh, să avem succes în final. Sunt de acord cu el când, spunem că aici, când spune că aici, în comisie, trebuie să votăm înainte de votul din uh, Consiliu. Uh, Nu știu însă dacă trebuie neapărat să votăm la 12 aprilie sau puțin mai târziu, rămâne o problemă deschisă. În orice caz avem nevoie de suficient timp pentru a putea discuta uh, între noi, pentru a ajunge la un compromis. Însă e clar că noi trebuie să votăm înaintea Consiliului. Asta deoarece tu în calitate de negociator, ai nevoie de un mandat clar, astfel încât în cadrul uh, negocierilor cu Consiliul să poți uh, apăra poziția noastră. Există câteva puncte critice. Și anume, mai întâi de toate mă adresez lui Robert Goebbels. Nu voi retrage niciunul dintre amendamentele propuse. Aș vrea însă să clarific puțin situația. Dacă, atunci când vine vorba de domeniul de aplicare, suntem de părere că unele dintre fonduri trebuie să fie excluse pentru că sunt vândute și reglementate și supravegheate doar la nivel național, atunci uh, solicitarea mea uh, se pliază pe această situație. Acestea sunt supravegheate, sunt reglementate deja, și, prin urmare, îmi apăr, îmi păstrez formularea, dar asta înseamnă că un fond special care este activ doar într-un stat trebuie să fie exclus. Și acum vin la domeniul de aplicare. Jean-Paul um, știe părerea noastră deja. În amendamentul meu 1, în primul meu amendament, de fapt, uh, am uh, propus trimiterea înapoi a întregului pachet și am cerut o directivă specială pentru fondurile spec, uh, speculative și uh, o directivă pentru private equity, equity. Acum am înțeles că nu se poate lucrul acesta, însă vreau să fac mențiunea. De ce spun asta? Pentru că mi se pare ideea corectă. Mi se pare că aici includem mult prea multe tipuri de fonduri. Ar fi fost, spre exemplu, mult mai bine ca fondurile uh, imobiliare să fie incluse în PCVM, spre exemplu. Însă, uh, și asta a fost, de fapt, o concluzie la care a ajuns una dintre comisiile Consiliului. Uh, dar nu mai are rost să discutăm despre acest uh, subiect sunt de părere că unele dintre fonduri pot fi uh, excluse din această directivă doar uh, în cazul în care sunt reglementate și supravegheate la nivel național și vând doar la nivel național. Trecem la statele terțe. Un punct foarte important. Am spus uh, adesea că nu ne dorim uh, ca Europa să se transforme într-o închisoare sau într-o fortăreață. Dorim ca investitorii europeni să nu uh, poată dintr-o dată investi doar în state terțe. Dar, cu toate acestea, cu ajutorul unei perioade de tranziție, trebuie să găsim o soluție care să le pre- pre- permită fondurile, fondurilor din afara Uniunii Europene să ajungă la o convergență, astfel încât să aibă dreptul a acționa pe piața europeană. Uh, dacă această perioadă de tranziție este de 3-5 ani, vom vedea. În cazul în care reușesc să îndeplinească criteriile de convergență, atunci nu înțeleg de ce nu ar primi într-adevăr acest pașaport. Bineînțeles, totul durează, va dura și, în plus, sunt de părere că Parlamentul European trebuie să fie implicat în uh, stabilirea criteriilor de convergență. Nu vreau să las asta la latitudinea comisiei. Comisia se va întoarce după trei ani și ne va spune ne pare rău, am negociat, dar din păcate ne-am dat seama că 80% dintre uh, partenerii noștri de negocieri nu ar îndeplini uh, criteriile acestea de convergență. Nu, vreau ca Parlamentul European să fie implicat în negocieri. Nu știu dacă vom putea include toate criteriile într-o manieră exhaustivă în această directivă, însă put, putem să cerem din partea Comisiei să fim uh, consultați în momentul în care sunt formulate aceste criterii. de timp cât aceste regimuri de plasament național sunt, uh, vor mai fi valabil, valabile, trebuie să stabilim în continuare. În cazul în care Consiliul uh, continuă să păstreze, să rămână la aceeași opinie și anume că fondul uh, uh, aflat în afara Uniunii Europene, a cărui manager este însă, administrator este însă din Uniunea Europeană, uh, nu va primi un pașaport chiar dacă va, va îndeplini uh, criteriile de convergență. Mie nu mi se pare corect. Uh, în cazul în care primește acest pașaport, respectivul fond ar, ar trebui să aibă dreptul ca, prin intermediul regimurilor de pasament național, să acționeze pe piața europeană. Mi se pare normal să se întâmple lucrul acesta. Noi uh, suntem uh, de acord asupra obiectivelor. Îmi doresc ca un uh, fond aflat în afara Uniunii Europene, care are un administrator din Uniunea Europeană și un fond care se află în Uniunea Europeană, dar are un manager din afara Uniunii Europene, să primească acest pașaport în cazul în care îndeplinesc, îndeplinește criteriile de convergență. Lucrul acesta este posibil. Încă ceva mă voi, uh, și anume um, este vorba despre efectul de pârghie. Am sprijinit întotdeauna luarea în considerare a efectului de levier. Am stabilit că acest levier nu apare nu este diferi, doar diferit între diferitele tipuri de fonduri, ci este diferit chiar în uh, sânul acelorași tipuri de, de fonduri, pentru că totul depinde de tipul și uh, cantitatea de active pe care le investesc aceste fonduri. Și uh, nu cred că trebuie să uităm rolul băncilor în acest uh, domeniu, pentru că băncile sunt cele pe care ar trebui să le luăm de guler, pentru că băncile sunt cele care spun uh, finanțez această, această investiție cu atât. În trecut, băncile au fost foarte generoase când a venit vorba de sprijinirea unor astfel de acțiuni. În momentul acesta, situația este cu totul alta. În momentul în care o bancă, spre exemplu, oferă unui investitor într-o firmă auto Uh, cu șase ori mai mulți bani decât uh, banii de care dispune respectivul uh, investitor, mi se pare exagerat. Prin urmare, trebuie să ne gândim în contextul reglementării bancare, Basel 3 sau 4, să ne gândim uh, la stabilirea unor criterii cât se poate declare cu privire la creditare. Același lucru se aplică și în, cadrul, în cazul uh, fondurilor spe, uh, speculative. Avem nevoie de informații cât se poate declare cu privire la prime brokers, spre exemplu. Sunt vreo 12-13 în lume majori. Avem nevoie de informații din partea acestora cu privire la ce fac când fac. Uh, Uh, bine, nu noi, uh, supraveghetorii au nevoie de aceste date pentru a putea evalua mai apoi riscul. Și ar trebui să le determinăm pe bani să fie mai precaute. Și în ultimul rând, indiferent că vorbim despre fond de capital privat sau fond speculativ, uh, niciunul dintre aceste fonduri nu trebuie să fie pedepsite. Nu asta este intenția noastră. Însă un lucru este clar. Fondurile speculative, în momentul de față, în, în, în cazul în care speculează acum împotriva euro, uh, monedei unice, respectiv Greciei, nu trebuie să fie absolut deloc scuzat. Vă mulțumesc, Pascal Camla. dar vreau să mă asociez și eu la felicitările care au fost adresate lui Jean-Paul Gozes pentru maniera în care dis- conduce discuțiile între noi. Eu am mai puțină experiență în Parlament decât iluștrii mei colegi și mi se pare că avem tot interesul ca data votului să uh, fie în Parlament înainte de uh, data votului în Consiliu. Uh, aș face apel să Uh, menținem o dată în luna aprilie. Uh, nu vreau să revin la toată dezbaterea, vreau doar să pun accentul pe câteva analize analiza amendamentelor de compromis propuse de Jean-Paul Gauzès în legătură cu punctul câmpul de aplicare vom reveni la acest punct de echilibru între noi. Ceea ce este sigur este că dacă trebuie să mergem spre excepții pentru un anumit tip de fonduri legate de structura juridică, de exemplu, trebuie să creăm în directivă o forță de apel. O categorie uh, de fonduri devine o, o modalitate de a uh, scăpat de directivă, trebuie ca o autoritate să poată să uh, reintegreze acest statut în directivă ulterior. Și cred că ESMA poate să aibă această funcție în dezbatere și trebuie uh, ca dacă vor exista excepții să avem uh, o clauză de revenire. În ceea ce privește compromisul, riscul acum este să excludem Eh, tot capitolul în legătură cu capitalul privat, ceea ce Jean-Paul Gozes l-a introdus în anexele legate de câmpul de aplicare. Dacă nu punem în această anexă care creează o excepție, o nouă excepție eh, care privește capitalul privat, eh, acest capital privat va ieși în afara domeniului de aplicare a directivei, ceea ce nu cred că este intenția raportorului. În legătură cu uh, efectul de devier, sunt de acord cu modalitatea în care Jean-Paul a prezentat lucrurile, ceea ce nu acoperă însă în totalitate ceea ce este scris în, în raport, pentru că nu ai vorbit de acele circunstanțe excepționale care apar în amendamentele de compromis. Grupul verzilor este în favoarea neintroducerii acestor circumstanțe excepționale în amendamentele de compromis. Pentru că dacă permitem ESMA să intervine asupra uh, efectului de levier doar în circunstanțe excepționale, atunci uh, toată lumea va spune că este prea târziu. În ceea ce privește uh, statele terțe, eu cred că putem să susținem compromisul spre care se îndreaptă raportul, o perioadă de tranziție și după aceea să avem un pașaport și un regim strict. Însă cu condiția, cu câteva condiții importante. S-au făcut obiecții uh, la proiectul inițial al comisiei, la proiectul inițial al comisiei în ceea ce privește principiul echivalenței, respectarea reală a acestui principiu pentru că anumite state cred că Comisia nu va putea să uh, asigure respectarea acestui principiu. Dacă compromisul este să se reintegreze după o perioadă de, de tranziție principiul echivalenței, ar trebui să îl susținem și să ne asigurăm că această putere va fi reală. Prima opțiune este ca acest principiu al echivalenței să fie făcut doar cu reciprocitate Uh, să deschidem piețele doar dacă statul care este analizat de către comisie face același lucru. Uh, putem introduce limite de 2, 3, 4, 5 ani. Putem cere comisiei să revină Uh, să reexamineze situația la fiecare trei ani pentru a se asigura că acest principiu să fie respectat și trebuie să răspundem și temerilor statelor membre care spun că nu pot să se mulțumească cu un acord uh, pe hârtie. Uh, la ESMA, prin ESMA asociem organismului nostru Comisia un organism pentru crearea echivalențelor. Există presiuni politice puternice asupra Comisiei pentru a ne și ne imaginăm că Comisia va cere un aviz din partea unei autorități între ghilimele tehnice, cum ar fi ESMA și care permite, va permite Comisiei să se uh, bazeze pe ESMA pentru a uh, introduce anumite presiuni geopolitice. Trebuie ca analiza echivalențelor să fie făcută în ceea ce privește statul în care se situează managerul, gestionarul fondului, pentru că realitatea economică ne uh, îndreaptă spre Statele Unite, dar și acolo unde sunt localizate fondurile, dacă gestionarul este în afara Uniunii Europene. Și aici vorbim, de exemplu, despre insulele Cayman. Atunci când fondul este gestionat din Uniunea Europeană, de exemplu din Regatul Unit, Comisia Europeană are responsabilitatea de a verifica că statul unde este domiciliat fondul, de exemplu insulele Cayman, respectă condițiile. Însă dacă fondul este gestionat din Statele Unite, în versiunea actuală a compromisului, Comisia nu, nu cere nimic. Este o incitare destul de mare pentru manageri să părăsească Londra și să meargă la New York. Nu mi se pare că este într-adevăr ceea ce vrem noi să facem. Aici există o ieșire uh, să cerem ca și dacă gestionarii sunt în afara Uniunii Europene, ca Comisia să vegheze ca cele patru puncte menționate de Jean-Paul Gauzès să fie puse în aplicare de către statul în care este domiciliat fondul. În ceea ce privește perioada de tranziție, Comisia a prevăzut o perioadă de tranziție de 3 ani, raportorul ajută 2 ani plus uh, ceea ce înseamnă 5 ani. Mesajul politic pe care îl putem, pe care trebuie să îl trimitem, nu poate să fie că așteptăm 5 ani înainte să facem ceva. Dacă consecința este că nu se întâmplă nimic în primii 2 ani și după aceea nu se va mai întâmpla nimic până uh, ajungem la termenul de 5 ani și ajungem la un ambuteiaj, atunci nu am câștigat nimic decât întârzierea procesului. Ori introducem o perioadă de tranziție sau Trebuie să introducem reguli pentru a ne asigura că perioada de tranziție începe într-adevăr și ca schimbarea să fie progresivă de la început. Dacă nu, doar întârziem aceste probleme. Ultimul punct, uh, marketingul pasiv și activ în raportul de compromis pe care ni l-ai propus, există un paragraf care permite să rezolvăm aceste probleme care țin de investitori și dacă fondurile sunt gestionate de altundeva de unde este domiciliat fondul. Se spune că nu vor exista echivalențe. Există un paragraf care spune că investitorul nu mai are posibilitatea de a investi în acest tip de fonduri. Mi se pare un element esențial care trebuie să fie păstrat în compromisul final, pentru că altfel deschidem poarta uh, celor care vor să facă orice în directivă. Dacă dăm posibilitatea investitorilor europeni să uh, folosească tehnica marketingului pasiv, să cumpere fonduri uh, gestionate de Statele Unite în insulele Cayman, îi vom penaliza doar pe prietenii noștri din Londra, pentru că reglementăm doar piața noastră europeană. Cred că am vorbit însă suficient. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Uh, Saed are cuvântul în cazul în care își dorește. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vreau uh, să îmi exprim aprecierea efortului depus de Jean-Paul. Și asta într-o perioadă foarte scurtă de timp. El a reușit să, să găsească o serie de propuneri de compromis uh, pe care să le discutăm, a trebuit să, discu- să citească cele 1669 de amendamente, dă dovadă de abilități extraordinare și ba, nu doar le-a citit, ci le-a și înțeles și a mai reușit să și creeze compromisuri. La prima întâlnire de luni a raportorilor din umbră, mi-am dat seama că cu toții apreciem pozițiile celorlalți și vedem uh, aici uh, în, în uh, comisie două poziții extreme și trebuie să ajungem la un numitor comun. Una dintre aceste poziții este aceea că trebuie să avem ceva similar cu ce se regăsește în SUA și nu trebuie să depășim cele stabilite în SUA, respectiv Singapore. Uh, aceasta este uh, părerea pe care am avut-o de la început, uh, însă acum uh, am evoluat. Și mai este o, o extremă, și anume să distrugem economia Caim, insulelor Caiman, să reducem toate costurile, toate investițiile. Dar trebuie să înțelegem că fondurile de pensii investesc foarte mulți bani în fondurile de speculație. Asta pentru a obține veniturile de care au nevoie. Trebuie să înțelegem diferența existentă între investitorul uh, profesional și ce, uh, profesionist și uh, cel normal. Prin urmare, nu trebuie să punem nu știu, capac activităților uh, investitorilor mici. Mi se pare aici că imaginea generală este aceea că insulele Caiman sunt uh, rele, Uh, că sunt, uh, sunt cele care generează problema, dar trebuie să înțelegem că sistemul uh, financiar de acolo este mult mai evoluat decât cel din Europa. Nu facem nicio diferență între paradisuri fiscale și neutralitate fiscală. Dacă mă uit la principiile de echivalență de aici, eu consider că Comisia are în continuare mult prea multă putere și tare mi-ar fi plăcut să discut mai îndeaproape Uh, sugestiile privind echivalența. Nu știu dacă SUA va fi de acord cu toate propunerile noastre. Cred că mergem prea, de, uh, mergem prea departe. Poate că Comisia va reuși să ne dea mai multe uh, informații. Dar înțeleg necesitatea de a crea un fond european pentru fondurile europene, fondurile de investiție. Dar Problema fundamentală pe care aș, mi-aș dori să o rezolvăm este următoarea. Dacă avem un manager, un administrator de fond care nu întrunește uh, criteriile de echivalență, mi-ar plăcea să le permitem să-și continue activitatea, însă ne-am dori ca ESMA să primească raport, rapoarte din partea autorităților naționale pentru a fi liniștiți cu privire la activitatea acestor uh, administratori. Nu încercăm, nu ar trebui să discriminăm insulele din Caraibe, nici pe departe. Trebuie să găsim cea mai bună soluție. Sunt de acord cu Wolf uh, când vine vorba despre domeniul de aplicare. Sunt uh, foarte aproape de ideile lui Wolf short selling, cred că ar trebui să fie rezolvat uh, această problemă ar, ar trebui să fie rezolvată orizontal, trebuie să înțelegem diferitele tipuri de short selling. Avem nevoie însă de o abordare uh, orizontală. Apreciez poziția raportorului cu privire la efectul de pârghie. Cred că el înțelege faptul că acest efect trebuie să fie privit uh, în diferitele cazuri, individual, trebuie uh, să avem autoritățile naționale care să se ocupe de profilul de, de risc, însă ESMA trebuie să fie cea care primește rapoarte din partea autorităților naționale. Doamna președinte Saed, te rugăm să încetinești ritmul. Îmi cer scuze, încercam să mă grăbesc. Cred că ar trebui să mai oferiți 5 minute suplimentare, cel puțin, pentru a-mi spune toate ideile. Ultimul punct este cel al remunerărilor. Înțelegem necesitatea diferențierii tipurilor de remunerare între sectorul bancar și sectorul fondurilor de investiții a fost îngrijorați în momentul în care bancherii au primit uh, bonusuri, chiar dacă au avut uh, rezultate proaste. Înțelegem că există diferite uh, sau există standarde diferite în ceea ce privește administratorii fondurilor și raportorul a oglindit lucrurile acesta. Cred că putem ajunge la un compromis și raportorul cu siguranță ne va ajuta să atingem acest compromis. Domnul Clut urmează, Äh, Vă mulțumesc că nu îl putem uh, invidia pe Jean-Paul pentru munca pe care a trebuit să o depună. S-a spus deja asta, însă vreau și eu la rândul meu să-i mulțumesc pentru efort. Există câteva puncte pe care vreau să le pun și eu în discuție. Printre amendamente s-au uh, strecurat câteva care spuneau că nu trebuie să vorbim doar despre despre FIA, ci despre fonduri în general. Uh, Jean-Paul, care este propunerea ta? Ce s-a întâmplat cu uh, aceste amendamente sau cu comentariul acesta? În al doilea rând, uh, problema fondurilor mici. Colegul Clins a vorbit și în trecut despre această temă și a vorbit și astăzi. Se pune întrebarea dacă acest lucru este rațional. Uh, cei uh, din Germania care au sprijinit această uh, care au uh, sprijinit această pozi- poziție spuneam că, spuneau că avem nevoie de o, o reglementare și o supraveghere cât se poate de eficientă, dar nu avem nevoie de o reglementare respectiv supraveghere atât la nivel național cât și la nivel european. Aceasta e, acesta e comentariul meu. Uh, avem aici o dublare a eforturilor și nu mi, ștă, nu mi se pare logic, rațional, dar bine, e o întrebare doar. În al treilea rând, am spus deja, cu ceva timp în urmă, că cei din GUE cer o interdicție a fondurilor speculative și a fondurilor de capital privat. Bineînțeles, această părere nu poate obține majoritatea, înțeleg lucrul acesta. Și tocmai de aceea reglementările cu privire la efectul de pârghie sunt esențiale pentru noi. Și acum sprijin cele spuse de dumneavoastră, domnule Clint. Spuneați că și băncile joacă un anumit rol. Cel puțin în Germania există o serie de persoane care în ultimul timp au adus această temă în discuția publică. Poate că ar trebui să creăm, uh, să, uh, să construim un zid mult mai puternic, să tragem o linie de demarcație mult mai clară între fonduri și bănci. Avem uh, nevoie de o diferențiere a activităților comerciale și a activităților de investiții a băncilor. Dacă lucrul acesta ar fi posibil, uh, Cred că ar trebui să includem în această, acest uh, regulament, în această directivă, de fapt, și această temă. Mi se pare important. Protecția pensionarilor. Experiențele avute de americani în timpul crizei ne arată cât de, apa, de rapid asigurările de pensii pot uh, ajunge la capătul oalei și uh, cât de ușor își pot pierde pensionarii fondurile și uh, astfel de situații nu trebuie să se repete pentru că oamenii aceștia au lucrat o viață întreagă și își dau seama că uh, rodul muncilor a dispărut dintr-o dată. În ceea ce privește remunerările, nu pot decât să repet ceea ce am spus uh, cu câteva minute în urmă. Trebuie să existe un, să, să ținem cont de principiul dreptății sociale. Uh, și în ultimul rând există o serie de amendamente care, conform cărora, în cazul în care acțiuni sunt, ale unei companii sunt cumpărate de un fond de investiții, uh, angajații trebuie să fie informați cu, lucru, uh, cu privire la această, această mișcare. Este un punct esențial, după părerea mea, un, un punct care ar trebui să fie uh, Uh, neapărat sprijinit. Eu vorbesc acum din perspectiva unui sindicalist. Trebuie să găsim niște regulamente, reglementări cât se poate de clare, astfel încât angajatorii, angajații și uh, reprezentanții lor să primească informații cu privire la investițiile făcute de anumite fonduri. Vă mulțumesc! Uh, thank you. Now we're moving on to the... Mulțumesc. Trecem acum la alți vorbitori care vor trebui să fie mai succinți decât raportorii din umbră. Mai întâi Astrid Luling are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, mă refer și eu la examinarea finală a documentelor în Consiliu și la analiza finală care ar putea să ne îngrijoreze. Acest raport, după părerea mea, nu ajuce nimic bun. Practic, Consiliul va ajunge la niște concluzii în urma unor negocieri dure și dificile și îndelungate și uh, prin asta înțelegem că Parlamentul nu ar trebui să complice prea mult lucrurile pentru că asta ar prelungi încă și mai mult situația. Uh, însă, din fericire, raportorul nostru ne spune că uh, Consiliul nu poate să ajungă la un rezultat satisfăcător, pentru că există un interes care poluează discuția și prin urmare, activitatea noastră aici în Parlament devine extrem de importantă. Mi se pare că noi singuri putem să ajungem la un uh, rezultat uh, într-un timp rezonabil, la un rezultat satisfăcător și coerent cred că comisia noastră ar avea de câștigat mult dacă ar găsi un compromis care să meargă în acest sens. În ceea ce privește conținutul compromisului um, care, la care s-a ajuns în urma primelor negocieri, aș dori să fac niște comentarii. Mai întâi, vis-a-vis -vis de câmpul de aplicare, eu sunt satisfăcută că ni se pare că ne îndreptăm uh, de uh, o mai proastă funcționare a, piesei, uh, a pieței uh, comune. Sunt mai degrabă de acord cu GUE în acest sens, pentru că nu putem exclude din regulament fondurile care sunt pur și simplu comercializate pe plan național. Toate fondurile naționale sau transnaționale trebuie să apară în același loc. În ceea ce privește acest prag, nu sunt încă niște estimări definitive. Uh, compatriotul meu Goebbels uh, spunea un lucru care mă face să mă gândesc că mergem într-o anumită direcție, însă principiul proporționalității se impune. După părerea mea, însă absența unui prag mi s-ar părea logică. Totul trebuie controlat în funcție de natura fiecarei chestiuni în parte, dar totul trebuie făcut într-o manieră proporționată. Ascultându-l pe raportor, sunt sigură că vom găsi o soluție și la această problemă, o soluție rezonabilă. Acum, în ceea ce privește fondurile alternative în uh, relație cu statele terțe, ei bine, aici cred că problema încă nu este rezolvată într-o manieră satisfăcătoare. Dacă mergem în direcția unui sistem de echivalare, atunci uh, cred că trebuie să fim foarte atenți la regulile jocului pe care dorim să le impunem. Uh, sunt oricum uh, liniștită de anumite propuneri pe care le-am auzit în legătură cu acest subiect. Săptămâna trecută eu am văzut lobiști care veneau din insulele Caiman și aceștia mi-au spus că standardul lor uh, era printre cele mai uh, ridicate. De ce nu? Uh, poate că asta e adevărat și că poate în cazul lor n-ar exista probleme. Însă ar trebui mm, să se conformeze reglementărilor europene uh, dar uh, ei uh, mi-au spus că ei cunosc dinainte standardele europene pe care le vom impune lor. Uh, ori această argumentație mi s-a părut bine justificată. Trebuie fixate așadar impuse niște reguli, așa cum spunea și Jean-Paul, și n-ar trebui să așteptăm o perioadă de timp nedefinită pentru a uh, vedea dacă există o uh, echivalare automată sau nu. Pentru mine asta ar fi o măsură ideală pentru că statele terțe trebuie să știe de dinainte uh, la ce ne așteptăm din partea lor. Încă un cuvânt uh, în legătură cu sistemul de plasament privat național. Această întrebare se pune chiar dacă termenii de dezbatere sunt diferiți. Și aici cred că am putea să ajungem la o soluție rezonabilă. Cred de asemenea că sistemul de echivalare că îl numim pasaport european sau nu, are puține șanse de a fi acceptat la nivelul uh, Consiliului. A trebui să acționăm mai degrabă asupra unui mecanism mai puțin ambițios, mai puțin complex. Și aici încă mai aștept un răspuns uh, clar. Iar acum, în legătură cu custozii, încă câteva cuvinte. Ar trebui să precizăm uh, încă și mai mult uh, um, responsabilitățile băncilor depozitare, având în vedere probleme pe care le-am avut, însă n-ar trebui să mergem prea departe, pentru că această abordare n-ar fi eficientă. Uh, um, pur și simplu nu putem face pe depozitar responsabili de operațiuni care nu intră sub controlul lor. Și cred că aici um, avem exact aceeași abordare, suntem pe aceeași lungime de undă. Prin urmare, cred că ar trebui să mai lucrăm puțin asupra chestiunii de garantare a securității și operabilității mm, noului uh, sistem. Aș dori de asemenea să spun că sunt extrem de încântată de evoluția acestui dosar și îi mulțumesc lui Jean-Paul. Nu vreau să fac prea multe complimente, însă uh, e bine totuși să-l felicităm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Voi citi lista vorbitorilor, după care veți știți câți vor lua cuvântul în următoarea jumătate de oră. Mark Schmidt, Ola Uh, Annika Jury, Udo Bullmann, corien wortmann kool myself, the Commission if are extremely lucky, uh, and then uh, the rapporteur again. Apoi uh, Comisia, dacă are noroc, și din nou raportorul. Uh, Peter, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc din nou lui Jean-Paul pentru activitatea depusă până acum, mai ales în ceea ce privește sfera de cuprindere a acestui uh, regulament. E excelent ce ai făcut aici, nu sunt de acord că ar trebui să excludem, sunt de acord că ar trebui să includem includem, să avem o atitudine permisivă datorită dimensiunii uh, fondurilor. Uh, în cazul băncilor, uh, dimensiunea contează, dar nu extrem de mult și cele mari și cele mici pot eșua. E adevărat însă că trebuie să vorbim și despre proporționalitate, e o chestiune fundamentală M-am întâlnit cu asiguratori uh, francezi ca și tine și știu că e important că atunci când aplicăm lege să ne asigurăm că ele au fost elaborate așa cum trebuie. Acest uh, operator trebuie să poată reacționa așa cum trebuie, așa cum ne așteptăm de la ei în baza acestor uh, legi și cred că această chestiune trebuie rezolvată și uh, voi susține acest lucru împreună cu tine în cadrul acestui raport. În ceea ce privește depozitarii, short selling și uh, statele terțe, uh, am câteva comentarii. Sunt câteva îngrijorări care au fost deja atinse anterior. Ieri seară m-am întâlnit uh, cu un specialist uh, în tehnologie în uh, America, e englez, vine din Carlisle și a ajuns în America și a investit 500 de milioane de dolari investiția sa. Vinde panouri solare. Deci 500 de uh, milioane de uh, dolari. Dar eu am fost impresionat efectiv de această sumă. Mi s-a spus însă că uh, Europa este lider în acest domeniu, Germania, Regatul Unit uh, sunt pe primele locuri. Uh, dar investițiile se vor face în America și prin America, pentru că acolo există acces mai bun la uh, capital. Și important e să reținem că viitorul nostru rezide în faptul că acest capital privat vine la noi pentru că este ușor să ajungă pe piață, este ușor să ajungă la cei uh, pentru care e destinat. Și dacă nu facem ceva să păstrăm aceste bani în Europa, vor migra spre alte zone ale lumii. Ori nu, aceasta este cursul firesc al capitalismului. E important să reținem acest uh, lucru și știu că dumneavoastră sunteți un domn pragmatic și de aceea e important să insistăm asupra acestor aspecte. În ceea ce privește uh, statele terțe și abilitatea lor de a participa uh, la acest sistem viitor, eu sincer sunt îngrijorată de această perioadă de timp de la 3 până la 5 ani, sunt îngrijorată și de echivalare pentru că noi nu putem spune interzicem uh, produse sau interzicem profesiști din alte state, pentru că uh, deja mm, am uh, văzut care sunt rezultatele în restul lumii. Și ar trebui să vorbim despre standarde internaționale, standarde mondiale, nu doar standarde europene. Așadar, trebuie să fim foarte atenți, trebuie să spunem că mm, prin aceasta intenționăm să acționăm împreună uh, în legătură cu modul în care standele protejează investitorii și cred că trebuie să avem o atitudine echilibrată vis-a-vis -vis de modul în care continuăm această idee legată de echivalare și Teama mea este că vom uh, interzice accesul investitorilor din alte părți, așadar răspundeți la revedere celor 500 de milioane de dolari uh, pentru panourile solare și fotovoltaice. În ceea ce privește depozitarii, n-am apucat să mm, discut cu Asociația Bancherilor din Luxemburg ieri seară. Sunt convins că am pierdut multe, însă în ceea ce privește apărarea uh, acestora, sincer, vă uh, aduc aminte de Mayoff și uh, de investitorii care au pierdut 1,6 miliarde de euro din proprii bani într-un proces în care depozitarii și gestionarii de fonduri pur și simplu Uh, au uh, colaborat foarte bine unii cu ceilalți. Și au făcut asta împotriva bunelor practici care există în alte părți. Dacă dorim să protejăm investitorii, trebuie să separăm um, gestionarii de fonduri de depozitari. Acest lucru trebuie făcut, e o regulă de bază, de unul la unul. Nu putem lăsa acest abuz să continue și, Jean-Paul, îmi pare rău că nu a integrat și această idee pentru că știu că tu spui că dorești să protejești investitorii, dar ce se întâmplă cu investitorii francezi care au uh, pierdut în Madoff? Ce putem face cu aceștia? Dar dacă a integra această idee, atunci pur și simplu compromisurile vor veni libere din partea mea. În ceea ce privește short selling, vreau să vă spun că sunt de acord că ar trebui să existe o chestiune orizontală, pentru că Mă deranjează puțin uh, definiția. Vorbim despre comportament abuziv și uh, de manipulare. Eh, dar dacă așa e, atunci eh, ar trebui să apară așa și în directivă. Iar dacă integrezi această idee, părerea mea e că ai avea o abordare bună. Mulțumesc, Günther. Mulțumesc eh, foarte mult. Sunt două puncte de plecare pentru o discuție aici. Unul vizează faptul că ar trebui să fim cu toții recunoscători lui Jean-Paul cu cât mă uit la amendamente, cu atât îmi dau seama mai bine că riști să fii nominalizat la premiul Nobel pentru că ai depus o activitate fantastică aici. Un al doilea punct de plecare îl reprezintă faptul că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem aici contribuie la piețele financiare ale Europei și că e un efort consecvent uh, având în vedere uh, scopurile uh, strategiei 2020. Ascultând discuția, fondurile de investiție alternativă sunt descrise ca ceva ostil care trebuie monitorizat și față de care trebuie să ne ferim. Dar aici trebuie, de fapt, să asigurăm uh, piețele. Despre asta este vorba. Cât privește sfera de cuprindere, apreciez ceea ce s-a scris în legătură cu marile companii industriale. Dar poate că ar trebui să îmbunătățim lucrurile aici și să transformăm totul într-un considerent, uh, pentru ca această directivă să clarifice faptul că vorbim despre companii care au de-a face cu investiții industriale și care n-ar trebui să cadă sub acest um, regim. În ceea ce privește statele terțe acum, după cum uh, am înțeles, uh, raportorul a declarat faptul că va mai munci pentru găsirea unui uh, compromis în legătură cu acest punct. Nu știu ce va ieși din acest efort, însă e important să găsim un uh, numitor uh, comun. Să nu spunem că acționăm împreună cu Statele Unite și cu Asia pentru uh, a obține o poziție de dominanță. Trebuie pur și simplu să ajungem la un um, numitor comun. De exemplu, normele IOSC ar putea să fie un bun punct de plecare în acest sens o mare parte a piețelor financiare uh, mondiale sunt în afara Uniunii Europene și nu vom avea de câștigat dacă vom acționa într-un uh, mod în care, practic, ne stăm în afara a ceea ce este important uh, pentru investitori în Europa. Prin urmare, trebuie să avem niște dispoziții foarte bune pentru statele uh, terțe. Discuția din Consiliu subliniază faptul că și noi aici în Parlament uh, putem contribui, contribui la acest proces, asigurându-ne că vom avea o atitudine deschisă. Aș dori să revin și la discuția pe care am ascultat-o în legătură cu uh, pragurile și proporționalitatea. Uh, în propunerea de compromis uh, se găsește o combinație de praguri și uh, proporționalitate și cred că așa putem uh, clarifica modul în care putem aplica proporționalitatea dar în ceea ce privește pragurile și aceste niveluri, trebuie să ne axăm pe nivelurile unde putem uh, vedea că ar putea apărea riscuri sistemice și acolo să ridicăm aceste praguri. Însă, evident, aceste uh, subiecte vor mai putea fi discutate și în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, Oli Schmidt! Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu premiul Nobel nu sunt sigur, dar poate că uh, veți primi premiul eurodeputatul anului. Cred că vă descurcați foarte bine și esența uh, unui europarlamentar este de a ajunge la compromisuri și dumneavoastră faceți acest lucru. Câștig, fiecare câștigă și pierde câte ceva. Și uh, aveți o prestanță uh, absolut lăudabilă. Mi-aduc aminte ce a spus domnul Strauscan. Nu trebuie să punem accentul doar pe regulamente, uh, Trebuie să punem și accentul pe supraveghere. Unii dintre dumneavoastră credeți că noi putem reglementa absolut totul. Eu nu cred acest lucru. Sunt de acord că ar trebui să avem un regulament echilibrat, însă putem să cităm și pe domnul comisar Barnier, care vrea să reglementeze totul, dar a spus în discursul său de astăzi să ne amintim că fondurile speculative nu au dus la criză. Ar trebui să ne gândim. Nu, nu am auzit, Robert. Bineînțeles, putem avea o dezbatere în acest sens, dar eh, în alte domenii, unii dintre dumneavoastră cred că comisarul vrea să reglementeze totul. Însă a făcut această remarcă, vă reamintesc doar. Un comentariu scurt. Cred că Statele terțe sunt vitale, s-a spus deja acest lucru. Însă mi s-a părut că compromisul din decembrie al președinției suedeze a fost destul de bun. Înțeleg că această fază a trecut deja și pot să accept uh, câte ceva din ceea ce a spus Wolf Klintz. Respingerea amendamentelor pe care nu el le-a propus, au fost propuse de el și de mie, mine împreună, deci uh, am fost doi uh, acolo. Uh, în ceea ce privește vânzarea în lipsă. Ceea ce am auzit în această dimineață a fost excelent. Dacă îi ascultam pe Strauss-Kahn și Mario Draghi, au spus, uitați-vă la Grecia, și au, ei, ei au spus, trebuie să avem o argumentare decentă. Au spus că există mai multe consecințe. Bineînțeles că trebuie să avem o măsură orizontală, însă noi avem vânzare în lipsă în țara mea și nu avem o situație chiar atât de proastă. Cred că probleme se pot rezolva și în mod orizontal. Am, cât, am primit câteva comentarii de la cineva care a urmărit munca acestei comisii de mult timp. Am început în 1999 și există mulți care încearcă să ne influențeze. Este un om pe care l-am cunoscut de mult timp. Și acesta mi-a spus că a exist... era o vreme în comisia dumneavoastră în care noi credeam și dumneavoastră credeați că sectorul financiar era o parte valoroasă a pieței europene. Și dacă acest lucru este pus sub semnul întrebării, că ceea ce, atunci ceea ce facem aici nu este un lucru valoros pentru sectorul financiar. Trebuie cel puțin să ascultăm aceste argumente. Și, domnule Gozes, dumneavoastră ascultați aceste argumente și mă bazez pe dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum urmează Ole Ludvigsen. Jaha, tack för ordet. Låt mig börja på att påpeka... Vă mulțumesc. Voi începe prin a spune că acum că Consiliul a început să se ocupe de această problemă, Comisia noastră are o oportunitate unică de a conduce discuția. Dacă ajungem la un compromis bun, acest lucru va fi salutar. Nu doar pentru că găsim aranjamente alternative pentru fondurile de investiții alternative. Atunci când vine vorba de relația noastră cu statele terțe, eu cred că vom putea ajunge la un compromis acceptabil cât de curând. Uh, perioada de tranziție mi se pare o idee bună și sistemul de pașapoarte care va permite accesul fondurilor din statele terțe în statele europene mi se pare și aceasta și o idee bună pentru ca uh, criteriile să poate să fie comparate și aprobate. Avem nevoie și de o evaluare flexibilă a criteriilor. Însă cred că ar fi o idee bună să nu încercăm să ridicăm ziduri între noi și restul lumii, să nu construim o fortăreață în Europa. Soluția găsită trebuie să fie asemănătoare cu sistemul american. Ar fi un avantaj, în mod sigur, dacă am avea o asemenea situație. Atunci când uh, vine vorba de datoria noastră de a ne informa în legătură cu fondurile de capital privat. Uh, angajații din companiile achiziționate trebuie să aibă posibilitatea de a uh, lua parte activ în dezvoltarea companiei și trebuie să existe aceeași datorie de informare a companii, în companiile cu alți proprietari. Și trebuie să se țină loc de, cont de acest lucru. Supravegherea intenționată trebuie să ridice nivelul de cerere de informare și să nu se uh, ajungă la o cursă spre cel mai mic numitor comun. Toată lumea știe că accesul la capital este foarte important și, în final, poate avea un rol esențial în asigurarea angajării în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru, domnul Gozes, pentru munca sa excelentă și aș dori să spun că sunt optimist în legătură cu reintroducerea pragurilor care existau în prima versiune a comisiei și acum ca rezultat al Uh, amendamentelor de compromis, mi se pare că aceste praguri revin. Cred că în dezbaterea actuală am auzit câteva, am auzit câteva argumente împotriva pragurilor, însă vă atrag atenția asupra necesităților. Arbitrajul de reglementare este un argument. Dacă nu vom avea pragurile, și dacă nu se vrem să reglementăm toate fondurile, chiar și fondurile de dimensiuni mijlocii se vor deplasa în state terțe și produsele respective își vor regăsi uh, drumul înapoi pe piața europeană prin marketing pasiv. Acest lucru a transpărut foarte clar în dezbaterea de astăzi. Vrem să ajutăm actorii mai mici din economiile noastre și nu vrem să creș- ducem la înmulțirea uh, sarcinilor birocratice cu care se confruntă. Dacă aceste fonduri vor părăsi Uniunea Europeană, acest lucru va lăsa o gaură în bugetele noastre, pe care nu ne o putem permite în acest moment. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Udo. Multe s-au spus deja. Nu știu dacă uh, Consiliul a încercat să-i facă o, o favoare lui Jean-Paul. În orice caz a făcut-o. Motivele sunt neimportante. În orice caz, cred că Jean-Paul și noi, împreună cu, să, cu, cu el, ne aflăm într-un final uh, în poziția de lider în ceea ce privește efortul legislativ. Unii uh, colegi, spre exemplu Ole Schmidt, a spus asta dimineață, că fondurile speculative nu au uh, s-au aflat la originea crizei. Însă sunt de acord, dar haideți să nu le diminuăm prea tare uh, meritele. Eu sunt de părere că fondurile nereglementate, cele care nu au o politică aferentă, nu ar putea decât să contribuie la propagarea anumitor crize. Deci, uh, sunt un fel de combustibil pentru că sunt folosite de anumiți actori, nu au niciun fel de responsabilitate social-economică și tocmai de aceea dați-mi voie să spun că da, uh, stimați colegi, sunt de părere că noi avem dreptul să promovăm acte legislative. Da, avem dreptul acesta, nu trebuie să ne cerem scuze pentru asta, ăsta este rolul nostru, tocmai de aceea trebuie să fim ambițioși și energici și această temă trebuie să fie dusă la, la final. Jean-Paul a făcut deja pași în direcția aceasta. Personal, dați-mi voie să spun că vreau să pun în continuare accent pe statele terțe și vreau să întreb, de asemenea, dacă am uh, stabilit suficient de uh, bine, uh, spre exemplu în cazul uh, impozitelor. Am uh, reglementat puternic și, uh, și statele terțe, am pus accent pe lucrul acesta și tocmai de aceea mă întreb dacă avem toate datele necesare și facem tot ceea ce am făcut și în alte domenii. Uh, Uh, după cum spunea uh, Wolf Klintz, uh, în ceea ce privește efectele de levier, Uh, sunt într-adevăr o temă importantă, nu ar trebui să facă obiectul unei autoreglementări. Nu le spunem nici uh, celor care aleargă pe autostradă, că au dreptul să își stabilească ei viteza maximă. Tocmai de aceea cred că și în acest uh, act legislativ trebuie să folosim același principiu. Pe lângă fondurile speculative și cele uh, cele de capital privat, trebuie să luptăm împotriva asset stripping, și în ceea ce privește protecția investitorilor trebuie să punem accent, trebuie să spunem cât se poate de clar că trebuie să limităm uh, efectul de, liber, uh, de levier. Acesta este o prioritate pe care, după părerea mea, ar trebui să o punem în prim plan în uh, cadrul negocierilor. Dacă tot cităm discuția purtată, de, purtată azi dimineață, să ne amintim că, că experții noștri ne spuneau că fondurile sunt responsabile pentru 50% dintre tranzacțiile la nivel mondial care explodează acum. Tocmai de aceea multe dintre aceste tranzacții se încheie cu vânzări în uh, lipsă. Și astfel ne dăm seama că nu trebuie să lăsăm la o parte fondurile, trebuie să fim cât se poate de ambițioși în efortul nostru de reglementare. Uh, Mrs. Fortman-Cole. Doamna Fortman-Cole. Yes, uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Este o situație curioasă că datorită temerilor lui Gordon Brown pentru alegeri, uh, Parlamentul European are poziția de conducere. Mi se pare o oportunitate excelentă de a folosi această ocazie și să votăm în aprilie. Trebuie să accelerăm puțin ritmul, însă cred că dacă privim poziția în care ne aflăm acum, va fi posibil să facem acest lucru. Mulțumesc, Jean-Paul, pentru munca ta. Salutare și aș dori să comentez asupra câteva subiecte pentru a acorda mai mult un ghid în legătură cu amendamentele de compromis. În ceea ce privește domeniul de aplicare, ne îndreptăm în direcția cea bună, cu toate că eu cred că este nevoie de mai multă claritate în detaliu în legătură cu ce se află în raport decât ce, în legătură cu ce este omis. Trebuie să insistăm mai mult pe proporționalitate care apare în mai multe uh, subiecte. Trebuie să lucrăm mai mult. De exemplu, companiile care au părăsit bursa trebuie să îndeplinească și ele uh, directiva transparenței, articolul 30. Poate am putea uh, lua în considerare ștergerea acestuia. De asemenea, în legătură cu statele terțe, mi se pare foarte important și aș dori să subliniez acest lucru din nou. Mi se pare important să, rămâne, să păstrăm deschise posibilitățile pentru investitorii profesioniști, pentru fondurile de pensii, să investească în fondurile alternative uh, domiciliate în statele terțe. Pentru că orice limitare, în special atunci când privea, privește fondurile de capital privat, uh, mi se pare inutilă, pentru că fondurile speculative nu uh, pot să prezinte riscuri sistemice. În ceea ce privește evaluarea sau revaluarea, sunt de acord cu linia dumneavoastră uh, propusă în compromis. În ceea ce privește efectul de în, în ceea ce privește nivelul de îndatorare, direcția este bună, cu toate că s-ar putea să avem nevoie de mai multă flexibilitate pentru a evalua riscurile. Și de aceea aș dori să vă atrag atenția asupra propunerii Consiliului, unde supraveghetorii naționali au un rol cheie în definirea limitelor pentru uh, nivelul maxim de îndatorare atunci când evaluează caracteristicile și în special profilul de risc al acestor fonduri specifice. Cred că aș, do- aș dori să recomand Uh, propunerea Consiliului în, în acest sens. În ceea ce privește depozitarii, în compromis, propuneți instituții financiare și firme de investiții ca depozitari. Însă există și alți depozitari, de exemplu, în uh, țările de jos avem o entitate care este un fel de echivalent al acestora și trebuie să avem grijă să nu le excludem din directivă. În acest sens aș dori să vă rog de asemenea să țineți cont de remarcile mele. Acestea sunt observațiile mele deocamdată. Vă urez foarte mult succes și aștept uh, uh un vot de succes în luna aprilie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și Acum am cuvântul eu din partea Parlamentului. Cred că s-a spus uh, aproape tot. Întotdeauna am fost de părere că intenția a fost să facem mai, puț- mai mult decât pur și simplu să rezolvăm probleme de risc sistemic. Nu mă privește foarte mult că domeniul de aplic nu mă deranjează prea mult că domeniul de aplicare este unul mai larg. Întotdeauna am avut această intenție în rapoartele noastre din ultimul mandat. În legătură cu statele terțe, cred că încă aștept un tratament mai bun pentru o parte de, de care se află Uniunea Europeană, ori fondul, ori gestionarul fondului. Uh, pentru că aici există un element de super, supraveghere și uh, uh, supraveghere în legătură cu ceea ce se întâmplă. Dacă există un gestionar de fond în Uniunea Europeană și un blocaj în investirea în anumite fonduri, care cred că în primul schimb de opinii pe acest raport am pus întrebarea ce se întâmplă cu uh, statele în curs de dezvoltare, unde nu va exista niciun fel de echivalență. Însă s-ar putea să existe lucruri în care vrei să investești. Mă îngrijorează să nu închidem uh, ușa acestor perspective. Dacă există un gestionar în Uniunea Europeană, atunci uh, uh supraveghetorii Uniunii pot să aibă o um, un fel de control asupra acestor investiții în statele terțe. Aș dori să se țină cont de acest lucru și poate aveți, aveți și dumneavoastră argumente în, sens, în sensul opus în ceea ce privește responsabilitatea depozitarilor uh, am o problemă cu expresia forță majoră, cu toate că aceasta este folosită din când în când, nu mi se pare că este ceva care poate fi aplicat universal peste tot în Uniunea Europeană. Cred că mulți dintre noi încercăm să uh, mergem spre aceeași direcție, că nu eh, că depozitarii nu trebuie să fie întotdeauna responsabili dacă circumstanțele sunt în afara controlului lor Eh, știu că toată lumea vrea să spună acest lucru, însă nu am reușit să punem lucrurile într-un limbaj corespunzător. Eh, mi-a plăcut ideea că se poate delega eh, și poate exista un contract care să arate foarte clar cine este responsabil. Nu am avut în vedere că acest contract, contract poate fi transmis mai departe, mai departe într-un lanț infinit în care să nu cunoști începutul. Însă cred că există posibilități de mm, control contractual în acest sens pentru care aș fi, cu care aș fi de acord. În ceea ce privește rata de îndatorare, Udo spune că acest uh, lucru nu ține de autoreglementare. Vorbim aici de uh, intervenție de supraveghere și aici uh, există loc pentru intervenția națională și europeană și aș spune la nivel european din partea acestor autorități de supraveghere unde putem să avem linii directoare acolo unde supraveghetorii naționale vor să intervină. În mod clar nu este vorba de o autoreglementare, însă datorită diversității situației este imposibil să avem toate formulele deja prezentate. Poate ambele niveluri au un anumit nivel de implicare. Eu cred că doar atât am vrut să spun în acest moment pentru că s-a spus aproape tot uh, restul. Am, ajuns, am mm, parcurs deja un drum destul de lung și am fost în aceeași poziție în legătură cu directiva serviciilor de plată. Când am fost înaintea Consiliului, am spus tuturor că Parlamentul va rezolva această situație și sper că vom avea un rezultat bun. Cred că mai avem în jur de 3 sau 4 minute. Jean-Paul, dorești să uh, auzi opinia comisiei sau să intervii? Je voulais juste remercier les intervenants. Je, je prends les compliments, mais c'est... Vreau doar să mulțumesc celor care au intervenit. Am așteptat uh, puțin uh, final pentru a mă exprima. Uh, Apoi, în ceea ce privește uh, documentul, el a fost transmis uh, raportorilor uh, din umbră. De la prima reuniune au evoluat lucrurile, s-au făcut tot felul de comentarii. Procesul încă este deschis, deci îmi voi continua activitatea. Și după cum spuneați, doamnă președinte, Parlamentul de acum înainte poate face multe lucruri bune. Vă mulțumesc. Cred că am ajuns la finele ședinței, chiar la timp.